So, good morning everybody. Bună dimineața tuturor. Bun venit la această reuniune cu caracter uh, special al Parlamentului European, la care participă trei comisie, uh, Comisia Libe, Justiție și Chestiuni Interne, Comisia pentru Cultură și Educație, Cult și Comisia pentru Petiții, PETI, Comisia PETI. Bun venit tuturor! Este o mare onoare pentru noi să putem uh, începe această sesiune specială în care aducem un omagiu unei dimensiuni speciale ale Uniunii Europene legate de uh, valorile fundamentale și principiile uh, Uniunii Europene. Am spus că uh, mandatul uh, Uniunii Euro- Parlamentului European, caracterul Parlamentului European ne permite să uh, insistăm, să promovăm faptul că Uniunea Europeană este Uniunea valorilor, a principiilor, este Uniunea a statului de drept, în care domnește statul de drept. Acest lucru înseamnă, din multe puncte de vedere, că nu trebuie să uităm în toate dimensiunile politice ale activității noastre de importanța extraordinară a valorilor ancorate în articolul 2, inclusiv protejarea minorităților din punctul meu de vedere, despre asta este vorba într-o democrație. Eu am uh, declarat uh, personal acest lucru cu toată claritatea. Democrația nu uh, reprezintă pur și simplu și doar o guvernare de partea din, de către o majoritate politică. Democrația înseamnă respectarea minorităților, înseamnă respectarea drepturilor individuale ale tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Și toți cetățenii tuturor uh, statelor membre ale Uniunii Europene sunt cetățeni egali, cu drepturi egale, ceea ce înseamnă că uh, trebuie să se bucure de uh, drepturile garantate de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea tratatul Uniunii Europene a creat uh, o legătură între articolul 2 și articolul 11 ceea ce permite mm, crearea acestui mecanism de apropiere a cetățenilor de procesul de, uh, decizional din Uniunea Europeană. Cetățenii uh, pot să ceară instituțiilor europene să acorde atenția cuvenită propriilor inițiative. De aceea este numită, acest mecanism este numit inițiativa cetățenească. Este vorba de un drept fundamental legat strâns de drepturile democratice, de participare la procesul decizional, așa cum se precizează în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Și dacă există un colț de pământ uh, pe planetă unde sunt uh, protejate minoritățile, atunci acesta ar trebui să fie Uniunea Europeană. Nu există nicio altă, o altă parte pe această planetă unde drepturile minorităților să fie respectate din atât de multe puncte de vedere. Nu doar uh, există state membre unde minoritățile sunt menționate și sunt prezente în textul Constituțiilor, există foarte multe state membre unde uh, limbile vorbite de minorități uh, sunt um, limbi oficiale, sunt pe lângă sunt mai multe limbi oficiale în anumite state membre, identitatea lor, identitatea acestor minorități este protejată în Constituție, chiar și uh, identitatea națională uh, le este protejată în anumite constituții ale statelor membre. Deci, um, dreptul comunitar, dreptul european protejează drepturile uh, minorităților și această audiere uh, gravitează tocmai în jurul acestui concept, acestei idei. Inițiativa cetățenească europeană, o inițiativă cetățenească europeană în general, trebuie să respecte anumite criterii și această inițiativă a uh, îndeplinit aceste uh, criterii, cel puțin un milion de semnături acordat, uh, adunate, colectate, respectându-se procedura uh, legală adoptată um, un, uh, prin cadrul legislativ din 2018, care a fost modificat apoi în anul 2018 și respectându-se uh, Uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție, pentru că Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat pe acest subiect. A fost luată o decizie de către Comisie care a fost atacată în fața Curții Europene de Justiție. Și uh, Curtea Europeană de Justiție, pe bună dreptate, a spus că uh, Comisia Europeană trebuie să motiveze um, să răspundă într-un, printr-un aviz motivat oricărei inițiative cetățenești uh, europene. Și acum, ca urmare acestui instrument, vedem că acest instrument uh, introdus de tratatul de la Lisabona este folosit. Inițiativa cetățenească europeană a fost menită să uh, sporească vocea cetățenilor, să le permită acestora să participe mai uh, ușor la procesul decizional din Uniunea Europeană și există o strânsă legătură și cu activități ale Parlamentului European, de exemplu, directiva orizontală privind egalitatea, care din păcate de mulți ani este blocată, s-a împotmolit în, în Consiliu. De mult timp am solicitat redemararea activității pe marginea acestui proiect legislativ atât de, atât de important. Această inițiativă cetățenească europeană acoperă o gamă largă de, de chestiuni, um, cultură, inovare, educație, sprijin uh, bugetar pentru anumite proiecte. Deci există o serie de proiecte legislative care fac obiectul domeniului de uh, de interes al acestei uh, inițiative cetățenești, ceea ce explică de altfel și participarea mai multor comisii parlamentare la organizarea acestei audieri, ceva ce nu se întâmplă în fiecare, în fiecare zi. Oricum ne-am adunat cu toții membrii ai uh, Comisiei uh, Libe, care are competențe în legătură cu democrația și uh, drepturile, statul de drept. Uh, sunt și colegi din uh, prezenți din Comisia PETI și uh, colegi din Comisia pentru Cultură, comisie care participă și ea la această audiere în temeiul obiectivelor stabilite de această inițiativă cetățenească europeană specifică. Uh, ne bucurăm că am reușit cu toții să ne întâlnim. Sperăm că această audiere va fi una rodnică și că va deveni un uh, exercițiu care demonstrează cooperarea între toate aceste comisii parlamentare implicate. Și dau cuvântul acum colegul meu, Dacia Malbarde, care prezidează uh, Comisia pentru Cultură și Educație. Aveți cuvântul, Dacia. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor participanților. După cum ați spus, domnule Aguilar, Mm, suntem extrem de bucuroși să putem spune astăzi bun venit uh, invitațiilor noștri, organizatorilor acestei inițiative cetățenească europeană, reprezentanților Comisiei, reprezentanților Comitetului uh, Regiunilor, CESE și reprezentanții Consiliului Europei. Um, ne întâlnim cu toții în acest uh, format hibrid, unii alături de noi de la distanță, alții prezenți aici în sală, această audiere a stârnit uh, un mare internes uh, în rândul uh, eurodeputaților și din alte comisii. Și mulți dintre colegii noștri vor urmări această audiere de la, distanță, de la distanță și vă spun tuturor bun venit. Scopul reuniunii noastre de astăzi este de a da ocazia organizatorilor acestei inițiative cetățenește europeană să își uh, prezintă inițiativa în, în sensul îmbunătățirii drepturilor uh, minorităților, în sensul consolidării diversității în Uniunea Europeană. Comisiile parlamentare care participă la această audiere, în mod specific, se vor axa pe chestiunile care țin de propriile um, competențe. Însă vom, uh, nu vom ignora nici dimensiunea mai cuprinzătoare adusă de această audiere. Este pentru prima dată când Comisia pentru Cultură s-a ocupat de o inițiativă uh, cetățenească în acest pachet de siguranță pentru pentru minorități. Există foarte, foarte multe chestiuni care se referă la diversitatea lingvistică, la drepturile minorităților de a-și folosi uh, limba Um, nu doar acasă, ci în mai multe aspecte ale vieții uh, sociale. Limba este um, una din uh, modalitățile cele mai subtile de a ne exprima identitatea um, proprie și Comisia pentru Cultură are această competență și de a proteja și de a promova identitatea și identitățile lingvistice din Uniunea Europeană. Aștept cu nerăbdare să văd și care vor fi discuțiile pe marginea directivei audiovizualului și directiva privind drepturile de autor. Știți că sunt două proiecte legislative care au făcut obiectul unor dezbateri aprinse uh, și profunde în uh, Parlamentul European. Dacă îmi permiteți, aș da Acum cuvântul președintei Comisiei pentru Petiții, doamna Dolores Monserrat, uh, pentru un discurs introductiv. Vă mulțumesc foarte mult, voi continua în limba spaniolă. Stimați copreședinți de la Libe și de la CUL, stimați colegi, stimate vicepreședinte, stimați organizatori, dați-mi voie și mie să vă urez bun venit în numele Comisiei de Petiții. Este cea de-a cincea inițiativă care ajunge la Parlament în faza de audiență. Comisia de audiere, Comisia de Petiții are privilegiul de a fi participant esențial la aceste audieri Uh, comisia noastră primește periodic petiții legate de drepturile minorităților în Europeană. Sunt chestiuni care de multe ori sunt integrate în multe reguli complexe, iar petiționarii cu petiții încă deschise au fost informați cu privire la organizarea acestui eveniment. Uh, în audiere vom uh, permite organizatorilor să-și prezinte inițiativa și să dezbată cu membrii celor trei comisii de organizare, precum și cu cele patru comisii de participanți. Sperăm cu, așteptăm cu mare interes interes să vedem pozițiile și explicațiile organizatorilor, precum și cele de la Comisia Europeană, având în vedere răspunsurile la această inițiativă și dau cuvântul vicepreședintei Comisiei, comisara Vera Iurova, pentru uh, observațiile de deschidere. That she's in remote and she's connect. Cred că doamna Iurova este conectată de la distanță. Da. E alături de noi. Ne auziți? Foarte bine. Stimată domnule președinte al Comisiei Libe, stimată președinte a Comisiei pentru Cultură și stimată președinte a Comisiei pentru Petiții, permiteți-mi să vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat să iau cuvântul um, în numele Comisiei Europene cu această ocazie. Inițiativa privind pachetul de siguranță pentru minorități este cea de-a cincea inițiativă care a reușit să uh, colecteze uh, un milion de, cel puțin un milion de semnături și a ajuns în fața Comisiei pentru a fi examinată. Aș dori să-i felicit din nou pe organizatorii acestei inițiative pentru Uh, proiectul lor important. Doream să vă informez că de curând Comisia Europeană a primit uh, uh, a șasea inițiativă uh, numită End of HH. Este, uh, ne demonstrează cât de unic este acest instrument nou care permite uh, o participare directă a cetățenilor la procesul deciziilor europene. În calitate de uh, vicepreședintă uh, um, a Comisiei Europene, um, eu trebuie să mă ocup de inițiativele cetățenești europene. M-am uh, întâlnit cu organizatorii acestei inițiative cetățenești în februarie. După cum știți, această audiere publică Um, a fost planificată după câteva, ar fi trebuit să aibă loc la câteva săptămâni după aceea, însă datorită situației extraordinare generate de pandemia COVID-19, audierea respectivă uh, a trebuit să fie amânată și mă bucură foarte mult faptul că, uh, mulțumită noilor temper- uh, măsuri tem- uh, temporare provizorii adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, organizatorii au acum posibilitatea să-și prezinte uh, inițiativa. Comisia Europeană este participă la această audiere astăzi pentru a asculta cu mare atenție toate intervențiile, pentru a înțelege cât mai bine uh, um, propunerea inițiatorilor acestei inițiative și pentru a înțelege și părerile um, Parlamentului European. Înainte ca organizatorii să-și prezinte propria inițiativă, permiteți-mi să, per, să profit de această ocazie pentru a vă prezenta câteva noi caracteristici care se aplică tuturor organizatorilor uh, inițiativelor cetățenești europene, inclusiv organizatorilor acestei inițiative. Principalul obiectiv al acestor noi norme este de a primi și mai multe uh, Uh, asemenea inițiative uh, care să depășească prag, uh, pragul necesar. Și mă bucură faptul că de la începutul acestui an, în, în ciuda crizei sanitare, la Comisie au fost înregistrate cinci noi inițiative, ceea ce ne um, ne demonstrează această tendință de creștere a numărului de inițiative din anul 2018, an în care Comisia a lansat o campanie de informare și diferite instrumente, inclusiv platforme pe internet uh, menite să-i, să-i sprijine pe organizatorii unor asemenea inițiative. Um, Minority Safe Pack este menită să a reușit să ajungă în ultima etapă a ciclului prin care trebuie să treacă, să treacă aceste inițiative uh, cetățenești. Datorită noilor norme în vigoare și alte instituții, alte organizații vor putea să-și aducă contribuția la acest uh, eveniment cheie. Asta înseamnă că inițiativa dumneavoastră, aceasta specifică și alte inițiative viitoare, se vor bucura de o atenție și mai largă din partea opiniei publice față de ce se întâmpla în trecut. Nou regulament cere ca și Comisia Europeană să informeze instituțiile, organizațiile care se ocupă de aceste inițiative și parlamentele naționale din momentul în care a primit o asemenea inițiativă care a depășit pragul celor, celor un milion de semnături. Deci, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, Comisia Europeană va asculta intervențiile organizatorilor, intervențiile uh, membrilor Parlamentului European, ceea ce va permite Comisiei Europene să înțeleagă mai bine uh, propunerile concrete aduse de această inițiativă și contextul politic. Această inițiativă acoperă o gamă largă de, de propuneri. Directorul uh, general de la Digi Justiție și doamna Hoffman directorul adjunct de la DG Educație și Cultură, Uh, vor interveni pe chestiuni care țin de propriul resort. Doamnelor și domnilor, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și sper că vom avea o discuție cât mai rodnică. Mulțumesc foarte mult, domnul vicepreședinte. Și acum o să dau uh, cuvântul organizatorilor acestei inițiative. Și vom începe cu domnul Hans-Heinrich Hansen, reprez, reprezintă Comitetul Cetățenilor și uh, vom începe și cu domnul Luis Durnwalder, membru al uh, Comitetului Cetățenilor. Vom avea o, un video, în primul rând, după care vor avea cuvântul cei doi organizatori. Mulțumesc foarte mult!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 Hey, then, then we go. Yes, we have seen the video, of the presentation, and now it's time to move on. Putem trece acum la prezentările anunțate. Prezentarea acestei inițiative cetățenești în fața Comisiei. O instituție uh, menționată în legislația pertinentă din dreptul comunitar, deci are cuvântul Hans uh, Heinrich Heinsen. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați uh, dat uh, cuvântul. Am recunoscut de timpuriu potențialul acestei inițiative cetățenește europeană. Deja din anul 2009, înaintea intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, am început să discutăm despre cum am putea să profităm de acest instrument și în domeniul protejării drepturilor minorităților. minorităților. Am considerat că este o nouă modalitate de a schimba status quo-ul pentru ca uh, discuțiile privind minoritățile să se poarte pe plan european. Este un uh, subiect care a fost și este în continuare ignorat de către Uniunea Europeană, chiar dacă, prin asemenea măsuri, viața Uh, a cel puțin 10% uh, din cetățenii europeni ar fi bunătățină. Am uh, pornit această inițiativă în favoarea cetățenilor care, ținând seama de lacuna uh, legislativă existentă, a fost una foarte cuprinzătoare și ambițioasă și uh, a, uh, acceptă și cadrul uh, le- legislativ european. Am lucrat la această inițiativă cetă- cetățenească europeană Uh, cerând uh, implicarea Uniunii Europene în 11 domenii și am depus-o la 11 iulie 2013. De la data respectivă, calea pe care am parcurs a fost una dificilă. Uh, obstacolele pe care a trebuit să le depășim au reflectat um, dificultățile care apar când vine vorba de, de exemplu, de limbile minorităților. Și în uh, într-o Uniune europeană care se bazează pe diversitate și pe toleranță. Primul obstacol pe care a trebuit să îl depășim uh, a venit din partea Comisiei Europene. Așa cum cei prezenți aici știu prea bine, Comisia uh, Europeană inițial a respins înregistrarea acestei inițiative cetățenești privind uh, pachetul de siguranță al minorităților. Am depus Domnul președinte intervine. Există un ecou foarte deranjant și se pare că există și probleme cu interpretarea. Deci facem o pauză de un minut pentru a depăși aceste probleme tehnice. Entschuldigung, Herr Hansen. Îmi cer scuze din nou, domnule Hansen. Ne cerem scuze. Din păcate, aceasta este situația acum. Avem nevoie de un uh, sistem de interpretare care să funcționeze și, din păcate, acest lucru nu este garantat întotdeauna. Deci, domnule Hansen, aveți din nou cuvântul? Sunteți uh, alături de noi, nu? Da, aveți cuvântul atunci. Mm, plec de la premisa că pot continua. Deci, spuneam că am uh, redactat o inițiativă în favoarea cetățenilor foarte ambițioasă și cuprinzătoare în același timp, Uh, și care accepta cadrul legislativ al Uniunii Europene. Am uh, dezvoltat această inițiativă cetățenească europeană privind uh, Minority Safe Pack, care cere un angajament din partea Uniunii Europene în 11 domenii concrete și am depus o în data de 15 iulie 2013. Drumul de la momentul respectiv nu a fost deloc ușor și obstacolele cu care ne-am confruntat reflectă din multe puncte de vedere dificultățile care apar în momentul în care acest uh, subiect al uh, minorităților, al uh, limbilor minoritare, este pus pe tapet, inclusiv în Uniunea Europeană, o organizație care se bazează pe diversitate și toleranță. Primul obstacol pe care a trebuit să-l depășim a fost cauzat de Comisia Europeană, așa cum știți cu toții. Comisia Europeană a, inițial a respins înregistrarea acestei inițiative cetățenești, ceea ce ne-a determinat să uh, depunem plângere în fața Curții Europene de Justiție, plângere pe care am câștigat-o după 2 uh, ani din, din păcate, această inițiativă a devenit obiect, un alt obiect contencios în fața uh, Curții Europene de, de Justiție. De această dată, uh, înregistrarea la Comisia Europeană a fost atacată de un alt stat membru. Însă, de această dată, am fost bucuroși că de partea noastră a fost Comisia Europeană. Dacă Uh, prima sentință s-a referit doar la un aspect uh, procedural, a doua sentință are un caracter Uh, profund de orientare înspre viitor, pentru că Curtea Europeană de Justiție a stabilit cu toată claritatea că Comisia Europeană este, are uh, dreptul și prerogativele de a face propuneri când vine vorba de protecția minorităților naționale. A fost uh, clarificată situația legată de articolul 3 din tratatele europene, prin care se, și se spune clar că diversitatea nu se referă doar la diversitatea între statele membre, ci și în cadrul statelor membre și că Uniunea Europeană este, uh, are dreptul și este obligată să protejeze această diversitate. Um, chiar dacă există diferite organizații care reprezintă minoritățile naționale în Uniunea Europeană, colectarea numărului necesar de, de semnături nu a fost deloc ușoară, însă am reușit să ne găsim parteneri și uh, sprijinitori, am reușit să colectăm mai mult de 1,1 milioane de euro. Minoritățile tradiționale au fost secretul cel mai bine păzit până acum din Uniunea Europeană și inițiativa cetățenească europeană privind pachetul de siguranță european a reușit să um, desecretizeze uh, aceste minorități și uh, sper că propunerile noastre vor uh, convinge și că inițiativa noastră cetățenească um, să fie prima după care Comisia Europeană să vină cu o propunere legislativă concretă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Hansen. Știm Uh, acest, uh, această istorie sau preistorie a, a, a, a inițiativei cetățenești europeană. Îi dăm acum cuvântul lui uh, uh Luis Durnwalder, dacă este alături de noi. Aveți cuvântul dacă există o legătură. Bună dimineața! Funcționează? Bună dimineața tuturor! Cu toții ne dorim o Europa diversă, diversă din punct de vedere uh, cultural, cultural și contribuția din acest punct de vedere nu trebuie uh, adusă nu doar de statele membre, dar și de, minori, de toate minorităților. Există 330 de minorități în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că fiecare al optulea cetățean european aparține unei minorități și fiecare al zecelea cetățean european vorbește o limbă a unei minorități și ne dorim ca această diversitate să fie păstrată și pe viitor. Chiar dacă anumite minorități, anumite limbi ale unor minorități sunt periclitate. Roosevelt a spus la un moment dat că o democrație care nu consideră că drepturile minorităților trebuie să fie respectate, nu va supraviețui o perioadă prea lungă de timp, prea, o perioadă prea lungă de timp. Consiliul Europei în anul 1993 cere tuturor statelor să respecte uh, statul de drept și să referă de asemenea și la necesitatea uh, garantării drepturilor fundamentale și a drepturilor uh, minorităților în anul 2004 și 2007 toate statele membre au uh, semnat uh, și au asumat această obligativitate. Însă, în ciuda adoptării tratatului de la Lisabona, de exemplu, nu s-au întâmplat multe lucruri din, uh, din acest punct de vedere. Multe uh, minorități continuă să fie asimilate, ceea ce înseamnă că, și acesta este motivul pentru care uh, minoritățile au luat această inițiativă și au încercat să organizeze un, uh, o o această inițiativă cetățenească europeană care a colectat 1,1 milioane de euro, număr de semnături care ne demonstrează că există această problemă și că drepturile minorităților trebuie să fie protejate. Ce putem face acum? Nu, put- nu putem decât să ne adresăm instituțiilor europene și să cerem ca în urma acestei uh, inițiative să se întâmple și ceva concret. Din păcate, așa cum a spus domnul Hansen, în primul rând a trebuit să depășim această înfrângere reprezentată de faptul că Comisia Europeană, care a considerat că prote- protejarea drepturilor minorităților ar ține de competențele statelor uh, membre, ceea ce ne-a determinat pe noi să ne adresăm Curții Europene de Justiție, care ne-a dat dreptate până la urmă, ceea ce înseamnă că Parlamentul uh, european, noi trebuie să ne adresăm Parlamentului European, Comisiei Europene și statelor membre cu rugămintea ca și limbile Uh, minorităților uh, etnice, minorităților regionale să fie uh, protejate. Așa cum există o obligativitate de a proteja fauna și flora, ar trebui să fie, protej- să fie protejate și minorităților. Și sperăm ca această inițiativă cetățenească europeană să determine Comisia Europeană să propună, să transmită propuneri legislative Parlamentului European, ceea ce ar permite adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea minorităților, pentru protejarea drepturilor fundamentale de care se bucură minoritățile, astfel încât uh, să putem proteja nu doar biodiversitatea Uniunii Europeană, dar și uh, această diversitate etnică din, și lingvistică în Uniunea Europeană. Așa cum a spus și președinta uh, Comisiei uh, Europene, toți cetățenii uh, din Uniunea Europeană trebuie să se bucure de un tratament egal, de drepturi egale. Uh, am deja de zeci de ani am, luptăm pentru obținerea acestor uh, drepturi am fost foarte uh, răbdători și prin diferite inițiative am uh, ajuns la o uh, autonomie destul de extinsă în regiunea uh, Alto Adige din Italia, ceea ce reprezintă un mare progres pentru noi. Și, stimați eurodeputați, vă rugăm să ne sprijiniți astfel încât membrii minorităților să se bucure de aceleași drepturi ca și restul cetățenilor. Și astfel va fi posibilă o conviețuire pașnică și astfel ne putem aduce cu toții uh, o contribuție mm, pentru o viață pașnică în Europa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dordwalder, pentru acest discurs. Sunteți un uh, fost uh, prim-ministru al regiunii Alto Adige, Sud Tirol, din Italia, și acum Avem o primă rundă de vorbitori. În discuția pe care o vom uh, iniția. Primul va fi Karl-Heinz Lambert, membru al uh, Comitetului Cetățenilor, președintele Parlamentului uh, um, Comunității Um, care vorbește limba germană din uh, Belgia, fost președinte al Comitetului Regiunilor. Și domnule Lambert, vă dau cuvântul, însă de acum înainte va juga să încercăm să respectăm timpul de vorbire care a fost alocat uh, pentru fiecare intervenție, pentru că, după cum am spus, uh, în asemenea situații care durează ceva de mai mult timp, avem probleme nu doar din punctul de vedere al interpretării, avem probleme și cu sloturile de timp, deci timpul a devenit foarte prețios uh, și în aceste condiții vă rog să nu ignorați uh, importanța timpului care v-a fost acordat. Aveți cuvântul, domnule Karl Heinz uh, Lamberts. Dragă domnule președinte, o să încerc să respect recomandarea pe care mi-ați uh, uh, adresat-o. Această inițiativă cetățenească europeană a parcurs o cale lungă până să ajungă astăzi aici în Parlamentul European. Însă este o inițiativă care este un exemplu al faptului că în Uniunea Europeană funcționează statul de drept și uh, contribuția Curții Europene de Justiție pentru ca reuniunea de astăzi să aibă loc uh, este extrem de importantă. O să mă refer la trei uh, propuneri, fără a vă da prea multe detalii, pentru că pe acestea le puteți consulta în, uh, din, în documentele din fața dumneavoastră. Uh, eu aș dori să vă dau o perspectivă profundă. De aproape 50 de ani am avut o funcție de răspundere în calitate de ministru, de, de premier sau de președinte al Parlamentului în cazul unei minorități europene și uh, pot să spun despre mine că cunosc problema minorităților nu doar din punct de vedere teoretic, ci și din punct de vedere practic. Există o regiune în Belgia de mici uh, dimensiuni unde se vorbește limba germană. Um, este o regiune a căror origini merg înapoi până la tratatul de la uh, Versailles um, și uh, există o legătură și cu caracterul federal al statului belgian. Și experiențele noastre ne-au arătat că protecția minorităților nu este orientată împotriva a ceva, împotriva cuiva, ci pentru ceva, pentru protejarea diversității europene, pentru promovarea co- cooperării, pentru promovarea uh, deschiderii um, și uh, pentru promovarea unei plus valori europene. Și acest lucru este mai ales uh, valabil atunci când uh, minoritățile trăiesc în uh, regiuni de frontieră. O să mă refer la politica de coeziune, la, subven- măsurile, la, la subvențiile de stat și la educația, cultura minorităților. Politica de coeziune este o politică foarte importantă și de actualitate în Uniunea Europeană și să sperăm că se va, se, se, se va ajunge la decizii uh, bune uh, în urma dialogurilor tripartite care se de, desfășoară acum. Or, organizatorii acestei inițiative au plecat de la trei uh, observații făcute. Uh, una dintre acestea a, a fost menționată. Cam în Uniunea Europeană avem aproape 10%, la, 10 a populației care aparțin unei minorități și uh, Deseori, uh, aceste minorități uh, fac parte din uh, unitățile NUTS 2 sau NUTS 3 și o altă observație relevantă a fost următoarea. Există caracteristici specifice pentru aceste minorități din punctul de vedere al evoluției economice. Uneori nivelul de dezvoltare economică este peste media europeană, uneori clar sub media europeană și există o legătură foarte clară între uh, dezvoltarea economică a unei uh, regiuni și succesul cu care regiunea respectivă uh, profită de caracterul multietnic al regiunii respective. Cercetarea ne demonstrează că multilingvismul și diversitatea culturală pot reprezenta o sursă de creativitate, un vector al succesului economic. Pornind de la această observație, cred că trebuie să adaptăm uh, regulile, normele politicii de, de investiție din fondurile europene, astfel încât fondurile europene să promoveze uh, pluralismul și să sprijine uh, membrii minorităților naționale să își să se dezvolte Uh, profitând la maxim de potențialul uh, existent din acest punct de vedere. Pornind de la aceste premise, ne-am uh, formulat propunerile și nu am reinventat roata, ci am profitat de experiențele din alte domenii, de exemplu, situația comunităților de romi. Ne dorim o abordare de jos în sus, Uh, prin uh, întărirea principiului bazat pe parteneriate. Uh, de exemplu, parteneri din organizația civilă care reprezintă asemenea minorități naționale să fie implicați în mod țintit când vine vorba de aceste fonduri. Fiecare program ar trebui să includă și o analizare a regiunilor naționale a da, situației regiunilor unde există minorități, mai ales din punctul de vedere al evoluțiilor, uh, mai ales când regiunile, când regiunile respective sunt sub media dezvoltării economice și sociale pe plan național. Este vorba de propuneri concrete uh, pentru Fondul Social uh, European Plus, pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice, de ocupare, este vorba de garantarea învățământului în, uh, și extinderea învățământului în uh, limba maternă, in, includerea uh, celor care vorbesc limbi minoritare în sistemul social, în sistemul de sănătate, de exemplu. Pentru Fondul European de Dezvoltare Regională am putea să ne gândim la norme similare. Nu știu dacă toată lumea știe că puținele uh, Uh, fonduri care există uh, pentru o, o, o ar putea fi folosită pentru o integrare teritorială, a coeziunii teritoriale. Și acestea ar fi uh, foarte utile și pentru minorități. În cazul Interreg, trebuie să vă atragem atenția că mai ales în zonele de frontiere trăiesc minorități și că o cooperare transfrontalieră Uh, poate aduce cu sine niște rezultate foarte utile și pozitive pentru minorități. Și, în fine, când vine vorba de structurarea, de modul în care arată um, fondurile de preaderare IPA 3, um, care acoperă și minoritățile din afara Uniunii Europene, ar trebui să ținem cont de toate, de toate aceste chestiuni. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la cel de-al doilea subiect, uh, ajutoarele de stat. Aici există o legătură strânsă cu uh, politicile de coeziune, dar și cu uh, sprijinul oferit de la bugetul de stat. Ajutoarele de stat sunt permise dacă um, îndepărtează deficiențe ale, ale pieței, dacă sunt pro, proporționale și dacă nu, ducă, dacă nu duc la Uh, denaturarea, uh, concur- unei concur- denaturarea concur- concurenței, unei competiții loiale. Și aceste lucruri sunt uh, valabile pentru protejarea drepturilor minorităților. Nu există nicio îndoială că cerințele noastre sunt în interesul general al Uniunii Europene, așa cum acestea sunt prezentate în articolele 2 și 3 din Tratatul Uniunii Europene. Ținând seama de dimensiunile reduse ale organizațiilor lingvistice, ale, ale minorităților, um, s-ar putea să existe o denaturare a pieței pentru aceste minorități diversitatea, dacă nu este garantată diversitatea lingvistică, în general diversitatea din Uniunea Europeană nu va fi uh, garantată. Drept urmare, Uniunea Europeană trebuie să vegheze astfel încât uh, pe plan regional, pe plan local, Uh, drepturile minorităților lingvistice să fie respectate. În același timp, instituțiile europene ar trebui să uh, promoveze sprijinirea tocmai uh, păstrării acestor drepturi lingvistice ale minorităților și am formulat câteva propuneri concrete din acest punct de vedere. Este foarte important că atunci când vine vorba de promovarea unor filme, emisiuni la televizor, să uh, existe asemenea finanțări din fonduri europene, ceea ce este permis prin cadrul legislativ european și este important să fie folosită și o regulă de minimis din acest punct de vedere sau să uh, existe o facilitare a cofinanțării în acest sens. Deci propunem niște regulamente, uh, modificarea regulamentelor orizontale din Uniunea Europeană, când vine vorba de ajutoarele de stat, minoritățile regionale și minoritățile lingvistice ar trebui să fie incluse în, uh, definire, în definițiile uh, eligibile pentru ajutoarele de stat. Astfel ar putea să fie, ar putea să fie extinsă lista de excepții ex- pentru ajutoarele de stat care există deja, ar trebui să fie extinsă, de exemplu, și în domeniul audiovizual, în domeniul social, în administrațiile locale și, în ultimul, în ultimul rând, este vorba de uh, promovarea uh, pluralității audiovizuale. Și, în fine, aș dori să spun cât de importante sunt minoritățile pentru dezvoltarea socială și economică în Europa. Vedem că situația uh, socială și economică a minorităților lingvistice din Europa se înrăutățește și în spatele acestei tendințe se ascund procese sociale și economice foarte uh, complexe. Știm că avem nevoie de măsuri urgente pentru a inversa această tendință. Aceste propuneri nu sunt posibile decât pornind de la uh, cercetări uh, serioase, astfel încât uh, măsuri, măsurile pertinente să um, se regăsească în măsurile politice viitoare luate de Uniunea Europeană. Nu ar trebui să ignorăm potențialul de dezvoltare Uh, economică dacă sprijinim mai mult minoritățile. Drept urmare, pentru viitoarele programele Uniunii Europene, pentru Orizont uh, Europa, propunem câteva modificări pentru a cuprinde provocările cu care se confruntă minoritățile lingvistice naționale și astfel să uh, depășim obstacolele care există în continuare în fața uh, potențialului pe care îl poate aduce diversitatea lingvistică și pentru a include mai bine aceste minorități în viața socială și în viața economică. În concluzie, protecția uh, reală a minorităților este un uh, test al modului în care funcționează într-adevăr valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În acest caz, Europa poate demonstra că tratează cu toată seriozitatea Uh, valorile fundamentale și sper că această inițiativă va fi una de succes și aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Îmi pare rău, spune domnul președinte, trebuie să vă aduc uh, aminte că timpul trebuie să fie respectat în Parlamentul European. Deci vă rog să respectați timpul alocat și trebuie să ne grăbim puțin. Are cuvântul acum Angelica Mlinar, vicepreședinte uh, FUEN și fost uh, eurodeputat. Angelica, ai cuvântul. Um, dear members, former colleagues and... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, nu vă faceți griji, cunosc uh, modul de lucru. Voiam să mă refer la această inițiativă privind pachetul de siguranță pentru minorități, care își propune să-i apere în bună măsură și pe cei făr, ă, pe apatrizi. Acesta este un fenomen care de multă vreme este ignorat, trecut cu vederea în Uniunea Europeană, statutul apatrizilor. El vizează sute de mii de oameni din Uniunea Europeană majoritatea cărora aparțin unor minorități naționale și un, o bună parte dintre ei sunt în realitate persoane de etnie romă. Nu pot participa la viața economică, socială sau politică iar riscul de a fi acces de la accesul la educație, asistență socială și îngrijiri de sănătate este foarte mare. Nu pot fi practic integrați în Uniunea Europeană. Ca atare, persoanele apatride sunt deosebit de vulnerabile și deseori se confruntă cu discriminări și inegalitate. Pe scurt, nu se bucură de dreptul de a avea drepturi. Soluția ideală pentru a face față tuturor acestor probleme ar fi să se uh, faciliteze acordarea cetățeniei pentru persoanele vizate. Susținem însă orice efort pe care le fac, uh, le fac, îl, face statel, îl fac statele membre și instituțiile europene în general pentru a reduce statutul apatrid al persoanelor din Europa. Înțelegem în același timp că există o serie întreagă de probleme legate de statutul de apatrid, care țin de uh, competența statelor membre și nici într-un caz, vreau să precizez, nu este intenția noastră de a interveni în legislația națională cu privire la acordarea cetățeniei. Observăm însă că situația nu pare, în multe cazuri, a se schimba pentru persoanele din minorități etnice apatride, inclusiv persoanele rome apatride. Considerăm așadar că persoanele apatride și uh, familiile acestora care trăiesc în Europa de generații întregi ar trebui să se bucure de aceleași drepturi ca și cele de care se bucură uh, cetățenii europeni. În cazul de 3911-7, uh, CJUE constată că Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene oferă baza adecvată pentru a trata aceste probleme. Fără o ajustare a directivei acesteia, ar trebui să vedem cum s-ar putea să uh, îmbunătăți situația acestor oameni. Trebuie văzut dacă o um, amendare a acestei directive ar fi suficientă. Ar trebui așadar să le garantăm aceleași posibilități, cel puțin ca persoanelor din țările terțe adică să poată trăi și rezida și lucra, deci, într-un alt stat membru. Pentru acest grup de persoane nu ar fi adecvat să se limiteze tratamentul egal în ce privește asistența și protecția sociale, participarea la piața forței de muncă sau orice alte teste de integrare. După cum puteți vedea, vorbim aici de posibile amendamente foarte mici la actuala directivă. Dar dacă s-ar adopta și pune în aplicare de statele membre, apatrizii din Uniunea Europeană ar avea acces mai ușor la educație, sănătate, locuri de muncă, uh, locuințe și așa mai departe. Deci, vă solicităm pe, să-i apărăm pe aceia care, din motive geopolitice sau alte împrejurări, nu au cetățenie europeană, dar sunt în realitate de facto cetățeni europeni și ar trebui să se bucure de aceleași drepturi ca și noi toți. Deci să primească și ei dreptul de a avea drepturi. Vă mulțumesc pentru atenție. Now, we're getting started. Mulțumesc. Începem acum cu declarația reprezentantului Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA. Să vedem dacă este în legătură cu noi și dacă da, are cuvântul. Are you there? I hope you can see me. No, we cannot see you. Please connect. Nu vă vedem. Rugămintea, domnule Togenburg, este să vă conectați camera de luat vederi. Perfect, acum vă vedem. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ați invitat și agenția la această dezbatere foarte importantă. Apreciem discutarea acestor probleme importante legate de uh, drepturile cetățenilor, cu atât mai mult când este vorba de drepturile fundamentale, asta în legătură cu Minority Safe Pack. Cum putem evalua această propunere? legată de pachetul de siguranță pentru minorități. Două elemente, aspectele juridice mai întâi și a doua observație se va referi la uh, aspectele juridice legate de viitor. Despre ce se întâmplă acum? Domnul Hansen vorbea despre geneza dificilă a acestui proiect. Această geneză însă a permis CJUE să clarifice contextul drepturilor, dreptului de a Uh, depune, potrivit articolului 4 din tratat, un ECI. Și Aici intervin două elemente importante din Carta Drepturilor Fundamentale. Drept, articolul 41, dreptul la bună administrare și articolul 22, obligația Uniunii de a respecta diversitatea. Mai întâi articolul 41, cu privire la dreptul la bună administrare. Este important de înțeles că înregistrarea pachetului pentru minorități a dus la o clarificare a marjei de evaluare a Comisiei în momentul în care înregistrează o inițiativă, a dus la clarificarea datoriei Comisiei de a expune uh, justificarea, motivația pentru că acceptă sau nu o uh, inițiativă, de asemenea a dus la a acceptat, la acceptarea și a înregistrării parțiale a unei solicitări și, de asemenea, Curtea a clarificat și ce reprezintă așa numitele informații suplimentare. Toate aceste detalii tehnice par foarte seci, dar ele vă asigur că contribuie în mod, în mod corespunzător, în, în mod de semnificativ la uh, clarificarea culturii administrative. De asemenea, am să mă refer acum la noțiunea de diversitate din Carta pentru Drepturile Fundamentale. Curtea a clarificat cum pot fi folosite tratatele pentru promovarea uh, ă, diversității, arătând că aceasta este o dispoziție complexă din tratat care nu respectă, ă, ă, care nu include respectarea minorităților lingvistice, ceea ce nu înseamnă însă că această bază de competență poate fi folosită pentru a promova uh, diversitatea lingvistică și minoritățile aferente. Deci, clarificările acestea lingvistice au dus deja la un uh, provocate generate de această inițiativă, au, au uh, dus deja la o serie întreagă de efecte foarte pozitive. Sigur, se tot aud îngrijorări, zvonuri cu privire la faptul că instituirea unei pro, unui regim de protecție supranațional pentru minorități ar intra în contradicție cu sistemele de protecție a minorităților de la nivel național, dar și cu eforturile pe care le, fac, uh, le face Consiliul Europei și Carta pentru protejarea minorităților. Ascultând cele spuse adinaori de doamna Mlinar și de domnul Lamberts, trebuie însă să constatăm că nu este vorba de crearea unui sistem supranațional de protecție a minorităților. Ce am auzit noi de la cei doi vorbitori, domnul Lambert și doamna Mlinar, este că aici nu creăm o nouă politică pentru minorități naționale la nivelul Uniunii Europene, ci măsurile acestea sunt menite să asigure, să garanteze că actualele politici în vigoare nu afectează în mod negativ minoritățile și ca atare nu afectează diversitatea culturală și lingvistică a Uniunii Europene în mod negativ, ceea ce este o diferență esențială. Cu alte cuvinte, în niciun caz nu, intră, nu punem sistemele de protecție în concurență, ci vrem să creăm noi politici europene care sunt mai uh, ușor de conjugat cu ce se întâmplă la Strasburg. De asemenea, legislația pentru drepturile fundamentale, așa cum este ea inscrisă în tratate, cred că poate fi privită cu ochi, pozi, cu ochi buni. De ce? Pentru că se vorbește acolo de obținerea de rezultate ca urmare și de respectarea unei serii întregi de uh, uh, dispoziții din legislația Uh, primară, articolele 20, 21 și 23 din cartă, apoi articolele privind diversitatea din tratat, articolul 9 din TFUE, care se referă la obligațiile de includere în toate politicile Uniunii Europene a acestei dimensiuni. Cu alte cuvinte, toate aceste elemente sunt menite să îmbogățească uh, aceste, uh, diversitatea și deci, iată, de vreme ce atât de multe milioane de cetățeni au semnat această inițiativă, 1,3 milioane mai exact, cred că o putem susține. Domnul președinte, mulțumesc și acum trecem la runda din, de intervenții din partea eurodeputaților. Începem cu domnul Vințe. Vă reamintesc că fiecare dispune de un minut și jumătate. Asta este regula în Parlamentul European. Domnul Vințe. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimați membri ai Comisiei, doamna Iurova, Vorbim în numele de a 50 de milioane de europeni care aparțin unor uh, minorități lingvistice ce uh, cer sprijinul instituțiilor. Ce vrem în Parlament astăzi este să întărim acțiunea acestui Parlament pentru a întări sistemul de protecție a minorităților. Înțeleg că nu, nu, aici există și sensibilități naționale și poate unii dintre dumneavoastră aveți unele uh, rețineri. Dar aceste sensibilități se pot soluționa prin dialog. Iar, iar, și există garanții pentru menținerea uh, subsidiarității. Unele dintre țările și regiunile noastre au practici foarte bune, care pot fi, din care se pot inspira și alții. Drepturile și valorile europene au devenit cu atât mai importante în momentul de față, iar dreptul uh, minorităților fac part, face parte din uh, drepturile fundamentale, care reprezintă o valoare de bază a Uniunii Europene politicile și finanțele Uniunii Europene trebuie să susțină minoritățile așa încât acestea să se simtă protejate și egale. În numele grupului PPE, ca atare, propun ca plenul acestui Parlament să adopte o rezoluție prin care sunt, este invitată Comisia Europeană să propună un act cu privire la uh, Minority Safe Pack. Și aș mai adăuga, stimați colegi, că, iată, aceasta este a cincea inițiativă de succes și am toată speranța că până la urmă se va ajunge datorită, sa, datorită ei la o acțiune pozitivă din partea Comisiei și că se va adopta legislație în baza acesteia. După atâția ani de la intrarea în vigoare a instrumentului mm, este în sfârșit uh, momentul să vedem că cetățenii, iată, își văd inițiativa proprie transpusă într-un act legislativ. Mulțumesc foarte mult și acum Lucas Cohut. Mulțumesc, domnule comisar, stimați invitați, dragi colegi. Mai întâi mulțumesc organizatorilor acestei inițiative. N-a fost o cale ușoară, dar ați reușit și aș, aș dori să vă aplaud pentru asta. Mai ales pentru că ne-ați adus clarificări fundamentale în legătură uh, din partea Curții Europene de Justiție în legătură cu ce, conține, ce conțin dispozițiile tratatului, care acum știm că acoperă obligația Uniunii Europene de a proteja diversitatea și între și în interiorul statelor membre. Aș vrea să întreb dacă o minoritate ca a mea ar putea să beneficieze de propunerile din Safe Pack. În Polonia, peste 800.000 uh, de persoane în Polonia s-au uh, declarat uh, silezieni de etnie, cu identitate și limbă proprie și cu toate acestea în legislația polonă nu este recunoscută această minoritate. Cum putem să îmbunătățim situația culturală, lingvistică și diversitatea respective, respectivă prin acțiuni la nivel european? Aceste propuneri din Safe sunt cu atât mai valoroase pentru uh, noi, așadar și pentru alte posibile minorități care s-ar afla în situația noastră. Promovăm în același timp uh, diversitatea culturală și cred că aceasta ar trebui să se bucure de sprijin din fondurile structurale. Mulțumesc foarte mult și acum Ana Donat, un minut și jumătate, dacă sunteți în legătură. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 100 de ani s-a încheiat uh, primul <laughs> război dintre uh, Ungaria și puterile aliate. După căderea cortinei de fier, Iată că am devenit în sfârșit membru din nou al, al familiei europene și credem că o Uniune Europeană fără frontiere trebuie să ducă și la îmbunătățirea situației minorităților etnice și lingvistice. Însă, din păcate, nu întotdeauna așa stau lucrurile. Drepturile minorităților în continuare nu sunt de plin puse în aplicare în Uniunea Europeană, ca atare mi exprim sprijinul de plin pentru această inițiativă cetățenească. Vreau să subliniez motoul Europei, unitate în diversitate, Merită subliniat faptul că una dintre valorile fundamentale a Uniunii, uh, integrarea, trebuie să ducă și la protejarea și sprijinirea minorităților. Drepturile minorităților trebuie așadar protejate de la nivel european, iar această inițiativă trebuie să reprezinte o bază pentru extinderea drepturilor minorităților în Europa. Este momentul ca Comisia să răspundă la apelul cetățenilor care au vorbit peste un milion de uh, <clears throat> semnături s-au uh, strâns cu ocazia acestei inițiative. Pentru că ea vizează realitățile fundamentale din, uh, așa cum sunt ele trăite în viața de zi cu zi, și anume că drepturile fundamentale nu sunt întotdeauna protejate. Avem nevoie de o soluție europeană pentru minorități, pentru rezolvarea problemelor lor de fiecare zi. Nu mai este momentul doar să plecăm urechea, este și momentul să luăm măsuri. Mulțumesc și acum Elena Liții. Elena Liț este pe lista noastră de vorbitori, dacă este în legătură cu noi, se pare că nu. Trecem așadar la domnul Romeo Franz. Are, are cuvântul. Nu, nici dumnealui nu este în legătură cu noi. Încearcă, se pare, să intre în, în legătură. Romeo Franz. Dacă apăsați pe butonul speak, dacă îl puteți să porniți camera de luat vederi, ceva, nu. Domnule Franz, dacă se poate să apăsați pe butonul speak? No. Romeo Franz, you're in trouble. Atunci trecem la următorul... Nu, domnul, domnul Cristian Terheș. Cristian. Yeah, you may. Yes, thank you. Yes. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție cele spuse de antevorbitori. și nu mă gândeam că pachetul pentru minorități trece de la dimensiunea politică la cea legislativă. Dacă citim uh, actele privind uh, drepturile fundamentale, ele vizează acțiunile indivizilor și nu ale grupurilor. Dacă hotărâm să mergem mai departe cu un sistem de politici care să promoveze anumite grupuri uh, minoritare, așa cum spunea unul dintre antevorbitori, se pune întrebarea cum, va fi, cum vor fi definite aceste grupuri. Este un tip de discuție care ar trebui să fie purtat în acest context. De asemenea, citam un raport recent al agenției FRA în care se spunea, citez, drepturile minorităților naționale sunt dincolo de domeniul de aplicare al uh, legislației Uniunii Europene, competențele privitoare la un uh, grup al uh, minorităților tradiționale și așa mai departe, recunoașterea minorităților ține doar, deci ține exclusiv de competența statelor membre. În numele Comisiei Libe sau uh, ca membru al Comisiei Libe insist asupra dreptului individului, al cetățeanului, cât privește minoritățile de orice fel, religioase, etnice, lingvistice, care sunt validate, acestea trebuie să, fie, să facă obiectul unor dezbateri politice în Parlament. Mulțumesc și trecem acum la Fernando Barrena, dacă este alături de noi. Un minut și jumătate. Si. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi salut pe toți raportorii și pe toți intervenienții. Noi, cei din grupul nostru, salutăm această inițiativă europeană a cetățenilor. Mi se pare că este necesar Uh, să se caute protejarea și promovarea limbilor și culturilor minoritare. Mi se pare că uh, acest termen trebuie să fie um, corect um, utilizat și trebuie să fie asociat cu planuri de acțiune pentru culturile și limbile minoritare. În tratat se recunoaște protecția minorităților ca valoare esențială a Uniunii Europene și se preîntâmpină discriminarea, deși Uniunea Europeană nu are măsuri active în ceea ce privește minoritățile și limbile minoritare. Trebuie să reamintesc, așa cum au făcut-o și alți intervenienți, că sunt, 15, sunt 50 de milioane de cetățeni uh, europeni uh, care se încadrează în categoria minorități și vrem să subliniem de asemenea că multiculturalitatea și diversitatea uh, lingvistică sunt egale cu dezvoltarea economică și socială. Avem un uh, studiu al Network to Promote Linguistic Diversity care arăta că, de exemplu, în comunitatea autonomă bască de la mine din țară, impactul uh, pe care îl are limba în sector este cam 6,3% din locurile de muncă, 4,5% din valoarea adăugată brută, și 4,2% ca pondere din PIB. Acestea sunt um, cifre deloc de neglijat și impactul comunităților noastre și a limbii noastre merge dincolo de aspectele antropologice și se încadrează și în cele economice. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, domnul Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc organizatorilor acestei dezbateri foarte importante. Aș dori să vă împărtășesc și punctul meu de vedere, și anume că diversitatea în Uniunea Europeană nu vizează doar diversitatea între statele membre, ci și în interiorul acestora. Cultura unică a minorităților uh, face parte din patrimoniul cultural european. Din păcate, însă, situația minorităților naționale se deteriorează în multe cazuri din cauza politicilor statelor membre în unele cazuri sau în cazul, în, din cauza lipsei acțiunilor concrete în alte cazuri. Deci, Minoritățile, naționale, minoritățile sunt într-un risc expuse unui risc din ce în ce mai mare de a dispărea și deci cred că momentul este să se ia măsuri acum. Prin acțiuni de, de succes în materie de politică culturală în multe state membre, prin astfel de acțiuni concrete, chiar Comisia Europeană ar putea să acționeze imediat. Susțin de plin această inițiativă, așa cum a fost ea prezentată de către inițiatori. Desigur însă, stimați colegi, măsurile cu rost au nevoie și de uh, sprijin financiar pe măsură. Și vă reamintesc că cele spuse de domnul Karl uh, Heinz mm, uh, Lambert, care a și inițiat acest uh, proiect. Dacă, dragi colegi, dacă ținem seama de minoritățile naționale și lingvistice din Uniunea Europeană, am putea, dacă le-am adunat la oaltă, ele ar putea reprezenta <laughs> o, uh, o populație ca, de dimensiunile unui stat întreg. Deci, Iată că beneficiarii acestor uh, măsuri uh, ar, sunt aceia care ne spun ce ar trebui să facem pentru ei. Susțin ideea unei rezoluții, așa cum a, sus, a propus-o domnul Vințe, la nivelul Parlamentului European. Mulțumesc și acum trecem mai departe la domnul Fred Matici, dacă are cuvântul unde sunteți aici. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați participanți, vreau să-mi exprim mai întâi satisfacția pentru faptul că are loc această audiere și susțin ideea că uh, ideile propuse în, în pachetul pentru minorități. Ea se bazează pe valorile fundamentale ale Uniunii Europene și arată că lupta noastră pentru egalitate n-a ajuns, n-a trecut uh, linia victoriei încă. După cum vedem noi, Uniunea Europeană este casa noastră comună. Trebuie să fie însă în sensul de plin al cuvântului casa tuturor, respectând drepturile, oportunitățile, valorile tuturor, ținând seama de faptul că toți oamenii sunt născuți egali și acest lucru trebuie să se oglindească în tot ceea ce întreprindem. Susțin de discuțiile pe marginea pachetului privind minoritățile uh, începute astăzi. Va trebui așadar să asigurăm egalitatea tuturor cetățenilor în Uniunea Europeană și prin acțiuni concrete. Și aș încheia cu motoul cu care, cu, pe care cu toții l-am convenit cu ani în urmă și care reflectă perfect mesajul fundamental despre care discutăm și aici. Uniți în diversitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum François Alfonsi. Président, Je, suis là. Vous êtes là? <laughs> Bien sûr, vous avez la parole. Mulțumesc, domnule președinte, sunt aici, sunt în sală. Mulțumesc, domnule președinte, și Vă mulțumesc că ați organizat această dezbatere fundamentală pentru noi. Această inițiativă cetățenească europeană, care este o procedură prin care Uniunea Europeană poate fi sesizată direct de cetățeni pe marginea unor teme ce le par acestora, cele pe care aceștia le consideră esențiale, este foarte importantă. Faptul că această inițiativă e susținută de peste un milion de semnatari este dovada că minoritățile, recunoașterea drepturilor lor politice și culturale rămâne încă o problemă de actualitate în Europa Europa și pot, în calitate de uh, corsican, să, uh, care a contribuit la diversitatea Europei, că într-adevăr trebuie să ne batem în continuare pentru a ne putea integra cu adevărat și pentru a beneficia de egalitate de drepturi în, uh, în Europa. Numeroase minorități naționale și lingvistice sunt încă în situația ca prea adesea să se luptă pentru a-și fructifica în mod democratic uh, drepturile cetățenești. Venind cu o abordare constructivă deschisă și generoasă față de acești cetățeni, Uniunea Europeană va contribui la depășirea unor conflicte moștenite din trecut. Va contribui, va contribui astfel la pregătirea unei mai, unui viitor mai bun pentru milioane de cetățeni europeni. Parlamentul European trebuie să joace și el rolul și sper inclusiv printr-o rezoluție pe care să o voteze și cer doamne Iurova ca și Comisia Europeană să înțeleagă că este crucială această problemă a minorităților și că Comisia Europeană va trebui să, să acorde o atenție specială acestei inițiative uh, semnată de 1,3 milioane de cetățeni. Mulțumesc foarte mult, domnule Alfonsi. Înțeleg că domnul Romeo Franc uh, poate acum să intervină și dacă sunteți în legătură cu noi, vă dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Acest parlament a, dus, a atras întotdeauna atenția asupra situației deplorabile a romilor din Europa. Vorbim despre negarea pur și simplu uh, a accesului la locuințe, la sănătate și la educație pentru milioane de oameni. E vorba de anti-gipsism, anti-țigănism. O problemă care trebuie rezolvată de la nivel european și uh, la nivelul uh, statelor membre și țărilor candidate. Propunerile făcute nu sunt pași de uriaș, dar sunt foarte importante – Uh, situația romilor care trăiesc în situație de sărăcie extremă și discriminare, discriminare necesită măsuri legislative țintite și finanțare adecvată, însoțită de un mecanism robust de monitorizare a modului în care sunt cheltuiți banii. Însă, atunci când vorbim despre populația romă, de cele mai multe ori vorbim despre sărăcie și discriminare. În același timp trebuie să punem accentul și pe diversitate ca de, de exemplu, Rom, Roma, populația Roma face parte din populația Romanii. Este unul dintre cele peste 200 de dialecte din cadrul vorbite de populația Romanii. Este uh, moșten, un patrimoniu uh, cultural și istoric foarte bogat, care face parte din patrimoniul european. Limbile romanii sunt listate pe uh, lista de limbilor aflate în pericol de extinție uh, la UNESCO. Or, măsurile care s-ar putea întreprinde de la nivel european ar putea răsturna această tendință și cred că Parlamentul ar trebui să adopte o rezoluție cu privire la pachetul de siguranță pentru minorități. Mulțumesc! Trecem mai departe la domnul Richard Czarnecki dacă este în legătură cu noi, dacă e pregătit. Sunteți gata, domnule Czarnecki? Yep, yep. Now you made it. <laughs> you made it, please. You made it, please. Ați reușit să vă conectați. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru această ocazie de a lua parte la această dezbatere. Minoritățile naționale și lingvistice reprezintă o valoare adăugată pentru Europa și pentru statele membre. Polonia a fost mereu un stat cu multe naționalități și cu multe limbi, face parte din moștenirea noastră. Și în multe alte state membre situația este similară în ziua de astăzi ne confruntăm cu probleme legate de modernitate, pentru că uneori este mai greu să protejezi minoritățile și limbile minoritare de majoritate, de uh, expansiunea majorității prin procese de expansiune. Drepturile minorităților nu sunt mereu respectate. De exemplu, polonezii nu se bucură de statutul de minoritate în Germania, deși sunt șapte milioane de polonezi care locuiesc acolo. Însă, atunci când se vorbește despre apatrizi, acolo e nevoie de o analiză aprofundată statele membre pot să legifereze la nivel național pentru a proteja minoritățile și statele membre hotărăsc cine sunt cetățenii acelui stat și cine nu. Nu putem să le luăm acest drept statelor membre. Cu toate acestea, este adevărat că trebuie să protejăm mai bine minoritățile. Întrerupe președintele. That was it. Now... Mulțumim. Vă rog să vă încadrați în timp, pentru că suntem uh, în întârziere. Așa stau lucrurile. Avem niște intervale inter- limitate și interpretarea este și limitată în timp. Vă rog așadar să, fi, să fiți atenți. Rareș Bogdan. In the room. Yeah, no, in the room, in the room, there you are. Thank you, thank you, Chair. Uh... Muchas gracias. Voi vorbi românește. Este bine să discutăm despre drepturile minorităților într-o Europa diversității. Există modele de bune practici în Europa, concret chiar în țara mea, în România. Avem învățământ la toate nivelurile în limba minorităților naționale. La cea mai mare universitate, Babeș-Bolyai, există linii de învățământ complete în română, maghiară și germană, plus studii iudaice. În România sunt reprezentate încă de acum 30 de ani în Parlament 17 minorități, iar președintele statului, votat de două ori de peste 6,5 milioane de cetățeni, aparține unei minorități etnice și religioase, domnul Klaus Werner Iohannis. Primarul celui de-al treilea oraș, ca mărime din România, 500.000 de oameni, este cetățean german, iar primarul sectorului 1, București, 400.000 de oameni este cetățean francez. În România există peste 200 de acte normative care se referă la drepturile minorităților. Există instituții care monitorizează protejarea minorităților etnice și religioase. Minoritățile au acces la finanțări guvernamentale sau europene fără discriminare. Există peste 500 de consilii locale cu reprezentanțe minorităților naționale și peste 220 de primari aleși din partea minorităților. România este un exemplu demonstrat de bune practici privitor la drepturile minorităților la nivel european. Vă mulțumesc! Thank you. I said it at the beginning. Mulțumesc, am spus uh, încă de la început protejarea minorităților reprezintă o valoare distinctă a țesutului european, a dreptului european și, sigur, uh, se implementează cum trebuie în multe părți ale Uniunii Europene. Mai departe, Iana Tun este următoarea noastră vorbitoare. Este și ea în sală. Iana? Tom? Maybe I'm not Poate nu pronunț eu corect, poate se pronunță Tom. A, este online, este conectată. Vă rugăm să vă conectați și video. Apăsați pe butonul Speak, pe video. Iana Tom, sunteți acolo? Nu. Să trecem atunci la Tatiana Zdanoca. Sunteți acolo. Da. Vreau să salut toți uh, participanții la această reuniune și, sigur, uh, pe inițiatorii Minority Safe Pack. Aș dori să mă refer mai ales la um, apatriz și la Roma. Sunt de acord cu ce spunea Angelica Mlinar. Și Ă, la ce spunea cu privire la modificarea directivei privind ă, reședința pe termen lung. Dar în ă, această modificare a legislației apar și factori um, sociali și economici legați de ocupare și mai sunt o serie de drepturi care sunt acordate exclusiv pentru cetățenii Uniunii Europene, chiar dacă aceștia locuiesc într-un alt stat decât cel propriu. De exemplu, dreptul de a participa la um, alegerile europene și locale, dar uh, apatrizii care trăiesc în statul unde s-au născut dar nu sunt cetățeni ai, eh, drept, ai, un. ai, dar nu sunt cetățeni ai unui stat membru și nici ai Uniunii Europene. Aceștia nu se bucură de astfel de mm, drepturi. Sunt de acord cu domnul Cernețchi că e o competență a statelor membre aici, dar statele membre pot să vină și ele cu astfel de propuneri. Și aș vrea să mm, aflu și de la Comisia Europeană cum ar putea să facă statele membre să uh, dea o declarație în care să uh, țină cont de apatrizi, care să fie considerați ca oameni care se bucură de aceleași drepturi ca și um, cei cărora li se acordă cetățenia. Și să ne gândim ce vrem să avem ca noțiune prin această cetățenie europeană. Mulțumesc! Doamna Metale. Mulțumesc! Skatāms plašākā kontekstā. Jau reprezintă un stat de mici dimensiuni, mici dimensiuni și aceasta este perspectiva pe care doresc să vă prezint. Această chestiune trebuie să fie examinată dintr-o perspectivă cuprinzătoare, din perspectivă culturală, politică, legislativă, dintr-o și perspectiva geopolitică de asemenea este importantă. Nu ne putem permite să permitem apariția unor riscuri care să care să aibă potențialul de a segrega o uh, societate și să amenințe democrația. În uh, Letonia există în continuare consecințele rusificării, există două comunități um, care trăiesc în uh, paralel um, și dacă o comunitate este um, de crezare ideologiei de la Kremlin, atunci nu ne mai putem baza pe respectarea pe respectarea drepturilor fundamentale. Această inițiativă cetățenească europeană ar putea însemna că, din nou, pe portița din spate, limba rusă uh, ar uh, fi prezentă mai mult în uh, Letonia, ceea ce ar contraveni voinței poporului leton. În acest moment, politica de integrare promovată de Letonia, uh, prevede toate drepturile necesare uh, minorităților, drepturi sociale, drepturi uh, economice. Deci putem să salutăm o finanțare suplimentară. Domnul Blaga are cuvântul. Vă mulțumesc. Încep prin a spune că sprijin participarea democratică a cetățenilor în deciziile Uniunii Europene, dar inițiativele cetățenești nu pot atinge spiritul și principiilor stabilite prin tratatele fundamentale ale Uniunii. Inițiativa cetățenească pentru protejarea minorităților naționale sună frumos, însă o citire atentă ne arată și anumite probleme. Această inițiativă nu ne spune că pentru concretizarea ei este nevoie de modificarea tratatelor Uniunii, dar și a ordinii constituționale din statele membre. Inițiativa vorbește despre drepturi colective pe criterii etice, în condițiile în care, la nivelul Uniunii Europene, nici măcar nu există o definiție clară a minorităților naționale. Mai mult, efectele implementării acestei inițiative ar putea genera o și mai mare polarizare a societății, contrar obiectivului Uniunii Europene, acela de integrare și coeziune. Sigur, Uniunea Europeană sunt 50 de milioane de cetățeni care aparțin unei minorități naționale, fiecare cu specificul ei, cu particularitățile sale istorice și geografice. Și de aceea, înainte de a discuta de rezoluții și de implementarea ei, cred că este imperios necesar să avem răspunsuri serioase la toate aceste întrebări. Vă mulțumesc. Now, I've been reported that Yana Tom... Mi s-a spus că Iana Tom a reușit în sfârșit să se conecteze. Dacă sunteți gata să fiți conectat, apăsați pe butonul Speak și să vă conectați. Reușiți? Da. Scuze. Am avut o problemă cu calculatorul. Aș vrea să reflectez la cele auzite. Vreau să le mulțumesc organizatorilor și să mulțumesc în mod uh, special ca la um, Eurovision 12 puncte pentru Angela uh, Mlinar um, uh, care s-a referit la inițiativa mea preferată. De asemenea, vreau să mă refer la doveditorii care au vorbit despre unitate în diversitate. Știm cu toții că sloganul acesta nu se aplică minorităților uh, naționale, inclusiv uh, minorității mele. Eu sunt rusoaică uh, din Estonia și tocmai am auzit ce înseamnă asta pentru câțiva dintre compatrioții noștri. Știm că um, la noi se spune că este problema. Um, modul în care sunt stigmatizate minoritățile naționale, modul în care se încearcă asimilarea sau um, în care se încearcă uh, campanii electorale în uh, limbile naționale. De asemenea, avem și o problemă legată de faptul că nu ni se permite să ne exercităm drepturile și libertățile, libertatea de mișcare a lucrătorilor, a cetățenilor și așa mai departe. Sigur că sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm și știm cu toții ce înseamnă să ai un fel de conflict înghețat într-o societate. Știm unde ne poate duce. Așa că uh, doresc să avem discuții nu doar uh, rodnice, așa cum a spus Vera Iurova la început, dar și o ascultare rodnică. Și chiar sper că această inițiativă va reuși. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă mai avem o rundă de comisii care participă și mai sunt și membri din sală care și-au manifestat interesul de a lua cuvântul. Însă insist încă o dată, timpul este cheia. Încă mai avem Comisia Europeană care trebuie să intervină, pentru că, de fapt, Comisia, până la urmă, este cea care uh, poate să transforme o inițiativă în legislație și trebuie să ascultăm și reacția reprezentantului FRA al Agenției pentru Drepturile Fundamentale și, sigur, să-i ascultăm din nou și pe cei care promovează această inițiativă, pe organizatori. Așa că încerc să vă rog încă o dată să vă încadrați în timp. Începem cu Herbert Dorfman. Herbert. Herbert, in Verbindung. In Verbindung. Danke, dass Sie mir das Wort geben. Ähm Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu doream să vă atrag atenția cât de important este pentru minorități să-și poată asuma o responsabilitate politică la fața locului. Putem discuta despre autonomie sau despre alte concepte, dar dacă este să ne să examinăm situația minorităților, putem să vedem că există minorități cărora le merge mai bine, altele la care le merge mai uh, prost și uh, Um, minorităților care își pot asuma responsabilități la fața locul, locului, cred că le merge mai bine. Este de asemenea important ca minoritățile să poată participa și din punct de vedere politic. Este un drept de care nu se bucură, uh, nu se bucură toate minoritățile și aș dori să vă atrag atenția asupra situației din Parlamentul European. Dacă ne gândim că 10% din cetățenii europeni aparțin unei minorități, Mm, cred că reprezentarea acestor cetățeni în Parlamentul European nu este una prea bună. Din, păcă- din potrivă, ei sunt uh, subreprezentați în Parlamentul European, ceea ce nu înseamnă o participare politică uh, adecvată. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte în această uh, uh, dezbatere. Nu este vorba de încercări de uh, segregare, așa cum au spus anumiți uh, antivorbitori, ci de um, asumarea unor responsabilități politice de către membrii uh, acestei, acestor minorități și participarea de plină la viața politică. Mulțumesc! Second round. Poate că ați observat, pentru această a doua rundă, timpul de intervenție se dă doar un minut, doar așa ne putem încadra. Pentru că avem un slot doar până la ora 11, a trebuit să încheiem până la 11 fix. Va mai fi o a doua parte a ședinței uh, când uh, doamna Melbarde va, prezida, va prezida, dar deocamdată vă rog să vă încadrați într-un minut. Urmează Rasmus Andresen. Sunteți acolo? Da. Mulțumesc și vreau să le mulțumesc și celor 1,3 de milioane de europeni care au semnat această inițiativă. Ei sunt motivul pentru care o discutăm aici și este foarte important pentru că, din punctul meu de vedere, chiar este păcat că instituțiile Uniunii Europene au făcut prea puțin pentru a proteja minoritățile în ultimii ani, așa că trebuie să facem mai multe împreună și poate această audiere poate să fie un început bun pentru instituțiile Uniunii Europene. Sunt două elemente din punctul meu de vedere. În primul rând, să asigurăm drepturile și să protejăm minoritățile de discriminare discriminare și vreau de asemenea să menționez și situația mai multor sute de mii de apatrizi din uh, Uniunea Europeană care nu au acces la îngrijiri medicale de bază, la drepturi fundamentale, lucru care trebuie schimbat. Și apoi trebuie să venim cu proiecte concrete finanțate de bugetul Uniunii Europene. Eu sunt membru la Comisia pentru Bugete și chiar cred că trebuie să facem o, un astfel de demers și aș dori ca și Comisia să acționeze. Nu numai cuvinte frumoase, trebuie să și acționăm și să vedem uh, acțiuni cât se poate de rapide din partea Comisiei. Mulțumesc. Urmează doamna Isascun Bilbao. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are nevoie de o legislație obligatorie care să protejeze um, comunitățile și minoritățile naționale um, de discriminare Uh, acestea au o identitate clară, limbi clare, lucru care trebuie să se și vadă. Uh, apreciez obiectivul acestei inițiative care a fost uh, semnată de peste un milion de europeni. Aici, sigur, se revendică și bogăția pe care o aduce pluralitatea și care um, atrage atenția asupra naționalismului, um, mai ales în anumite comunități mari naționale și cred că diversitatea um, dacă s-ar pierde, uh, s-ar pierde și la nivel european. Sunt câteva chestiuni uh, legate de tensiuni pe care trebuie să le uh, atenuăm. O astfel de inițiativă ar putea să contribuie la această atenuare. Um, în Uniunea Europeană se vorbesc franceză, germană, dar se, vorbesc, se vorbește și bască, se vorbește galiciană și așa mai departe. Sunt sute de mii de oameni care uh, cer protecție și o astfel de inițiativă um, um, atrage atenția și asupra unor uh, succese culturale um, în cinematografie, de exemplu, și um, trebuie să punem uh, accentul și pe modul în care s-au uh, mobilizat uniunile um, minorităților pentru a strânge aceste semnături. Parlamentul um, um, din uh, Euskari a participat și el și a semnat această petiție. Mulțumim! Urmează acum Catalin Țeh. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, foarte mult inițiatorilor acestei inițiative grozave. Fondurile um, um, drepturile fundamentale aparțin tuturor, nu contează cărei comunități aparții. 8% din cetățenii Uniunii Europene aparțin unei uh, minorități și 10% sunt încadrați în limbile regionale sau locale. Însă, uh, avem criteriile de la Copenhaga, însă nu există o modalitate de a ne asigura că statele membre uh, pot asigura, pot implementa obligațiile legate de acestea. În toate domeniile există discrepanțe în viața culturală, economică, socială și modul în care se exercită drepturile legate de exercitarea drepturilor culturale și uh, religioase. Avem deja bune practici și trebuie să învățăm de la unii, uh, unii de la alții. Și în viitor, um, um, programe de tipul Erasmus um, pot să se extindă și să acopere mai bine drepturile minorităților și uh, vrem ca Comisia să vină cu o inițiativă foarte ambițioasă. Europa are o istorie de diversitate și bazată pe valori și cred că e un lucru pe care trebuie să-l păstrăm, să-l alimentăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă rog să vă încadrați în timp. Încă mai avem de ascultat răspunsurile de la comisie și de la organizatori și de la FRA. Clara Cosati, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. 10 secunde să facem un experiment. Limba mea catalană, vorbește în catalană, doamna, uh, și își cere scuze pentru um, interpreți, este cea de-a 14-a, cea mai vorbită limbă din europene, dar eu nu pot să o folosesc când iau cuvântul în plenară sau la comisii în acest parlament. Motivul este că nu e limba oficială cea mai mică limbă oficială a, din Uniunea Europeană are 400 de mii de vorbitori. Deci, de ce avem astfel de diferențe? Pentru că nu avem niciun stat membru care să fie interesat să protejeze limba catalană. Care sunt catalani? Care sunt consecințele? Păi sunt multe. Și președintele tocmai mi-a luat 30 de secunde din uh, discurs, așa că nu o să vă pot spune tot, dar foarte pe scurt. 8 la sută din uh, deciziile judecătorești din Catalonia au fost scrise în um, catalană um, față de maximul de 20% în 2004 uh, asta în Catalonia. Sigur că trebuie să ținem cont de caracteristicile acestea atunci când alocăm fondurile uh, structurale. Acest lucru ține Uh, cont um, de drepturile fundamentale. Dacă vrem să fim serioși, trebuie să fim consecvenți și să mergem și mai departe. Nu v-am luat eu 30 de secunde. Ați avut chiar un minut și jumătate până la urmă. M-ați uh, ați compensat. Urmează doamna Dali. Sunteți în sală? Domnul Dali. Mulțumesc, domnule președinte. În, în Parlamentul European tot vorbim despre situația drepturilor fundamentale. De fapt, întreaga joi dimineață din plenară este dedicată drepturilor omului din diferite regiuni din lume și prezentăm drepturile oameni, oamenilor ca reprezentând o valoare esențială care face parte din modul de viață european. Pe de altă parte, sunt peste 50 de milioane de cetățeni care aparțin minorităților etnice și um, lingvistice care se confruntă confruntă cu discriminare și se simt cetățeni de mâna a doua în fiecare zi. Minority Pack a arătat clar că atitudinea Comisiei Europene, în primul rând, trebuie să se schimbe. Ne trebuie propuneri legislative care să ajute cetățenii noștri europeni să se simtă în sfârșit acasă. Și avem uh, o regulă de bază care ar trebui să se aplice în acest domeniu. În primul rând, trebuie să facem um, ordine în ograda noastră, înainte să arătăm cu degetul spre alții. Mulțumim. Urmează doamna Strogariu, care nu este pe listă, dar a cerut cuvântul. Aveți un minut. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Drepturile minorităților sunt foarte importante. Mă bucur că deja le conservăm aici, multe guverne naționale o fac, Consiliul Europei are și un cuvânt uh, important de spus, tratatele menționează, așa cum au spus-o și colegii mei, așa cum a spus colegul meu Rareș Bogdan, un, România are un exemplu în acest uh, sens, dar nu cred că ar trebui să uh, trecem peste um, tratate în acest sens și aș mai dori să mai atrag atenția asupra unui caz de potențial conflict de um, uh, conflict de interese. Între 2013-2018, raportorul nostru, domnul Vința, a fost coordonator al campaniei de colectare a semnăturilor. Dar înainte de a deveni eurodeputat, a fost angajat de Centrul de Cunoștințe Antal Jozov și a făcut lobby la Bruxelles. Uh, bugetul anual al centrului este de aproximativ 2 milioane de euro și vine în întregime de la guvernul uh, maghiar Domnul Vințea a primit aproximativ 76.000 de euro în prima jumătate a lui 2019, înainte să devină eurodeputat, ca angajat al acestui centru. În acest moment, domnul Vințe uh, este la Comisia Petri și se presupune că a trebuit să evalueze inițiativa pe care a sprijinit-o de ani de zile. Nu cumva acesta este conflict de interese, ar trebui să privim cu mare atenție și să ne uităm și la modul uh, la cât se referă la minorități și la cât se referă, de fapt, la agenda domnului Victor Orban cu privire la minorități. Haideți să nu complicăm lucrurile și mai mult. Colega mea tocmai mi-a menționat numele, cred că trebuie să intervin. Poate că sunt puncte unde nu suntem de acord, dar veți avea o secundă să răspundeți dacă ați fost menționat personal. Dar am o solicitare Uh, din partea domnului Sasaleho, care are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, eu aparțin unei națiuni, Spania, care este avansată în recunoașterea diversității și uh, aceasta face parte din pactul politic uh, care stă la baza națiunii. De aceea aș dori să fac o menționare acum a ceea ce înseamnă prote protecția minorităților naționale. Uh, și uh, să nu uităm că sunt două concepte diferite, minoritățile și naționaliștii, pentru că uneori se confundă termenii de fapt, naționaliștii nu vor uh, diversitate, ci ruptură, nu vor uh, decât impunerea unei culturi hegemonice. Uh, nu contează așa de mult um, că vorbesc catalană, ci um, sunt mm, că îi um, deranjează că vorbesc alții spaniolă. Sunt unii care nu sunt de acord cu pretențiile restului um, națiunii, națiunilor. Suntem de acord cu o Europa care uh, protejează diversitatea, dar care nu protejează naționalismul. Uh, este absolut necesar să nu mai avem o Europa care este fracturată de naționalism. Mulțumesc, domnule Vințe. Aveți 30 de secunde ca să răspundeți. Însă foarte rapid și ultima intervenție, pentru că chiar trebuie să ținem cont de comisie, de fra, de organizatori. De obicei nu cer să răspund, dar uh, am fost menționat personal. Pe șleau o spun. N-am dorit să o menționez în, uh, în uh, discursul inițial. România se opune și a pierdut două ocazii în, insta în instanță. În acest sens, știu cine i-a dat notițele de a vorbi colegei mele, nici nu contează. Însă alegătorii mei de acasă m-au trimis cu această agendă în Parlamentul European. Avem 500.000 de maghiari în România și Platforma de Solidaritate Europeană care a strâns aceste uh, semnături. Da, este mandatul meu și sunt mândru de el. Mulțumesc. Acum să trecem la comisie pentru că știm cu toții că nu va exista nimic mai departe dacă nu vine comisia cu o, o inițiativă. Tocmai această inițiativă este menită să atragă o reacție din partea Comisiei. Este o provocare, știm și noi, pentru că vorbim despre un pachet, nu e vorba doar de un act juridic, ci de șase acte care se referă la chestiuni diferite, uh, care vizează diferite comisii din acest Parlament. Acum aveți cuvântul. Thank you. Uh, dear of the committees. Vă mulțumesc, Stimați președinți ai uh, comisiilor parlamentare, dragi membri, reprezentanții organizatorilor acestei inițiative, respectul drepturilor uh, celor care fac parte dintr-o minoritate este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene și ca atare este, explica, este menționat uh, în tratatele care stau la baza Uniunii, Europene. Orice discriminare a membrilor minorităților este interzisă în mod explicit în temeiul Cartei Drepturilor Fundamentale. Acestea sunt Uh, liniile directoare pentru Comisia Europeană în momentul în care decidem și punem în aplicare politicii. Președinta Comisiei, doamna von der Leyen, a insistat că ne dorim o unitate a egalității. Pentru Comisia Europeană, drepturile fundamentale și drepturile unor persoane care aparțin, care aparțin unei, minori, unei minorități veghează ca, ca acestea să fie respectate. Una din abordarea noastră este introducerea drepturilor fundamentale în toate politicile mm, importante pentru noi. Deci vă mulțumesc pentru această discuție interesantă pe marginea inițiativei cetățenești europene Minority Safe Pack mm, colega mea o să vă dea detalii despre aspectele culturale și lingvistice. Eu aș dori să vă spun câteva cuvinte despre contextul politic în acest moment în, în, uh, în Uniunea Europeană. Aș dori să fac trimitere la doi, două cadre generale de uh, politi- politică adoptate de Comisia de Curând. Un plan de acțiune împotriva rasismului a fost adoptat în septembrie. Este un exemplu prin care insistăm asupra faptului că combaterea rasismului nu va fi niciodată facultativă în uh, Uniune Europeană. Tocmai de aceea am adoptat un plan de acțiune pentru a pune accentul pe dimensiunea activă. Am menționat rasismul pentru că rasismul s-ar putea să fie um, relevant și pentru această inițiativă cetă- cetățenească europeană. Am menționat de asemenea și noul cadru european de includere a comunităților rome 2023, adoptată săptămâna trecută de către Comisia Europeană și astăzi mai multe uh, intervenții s-au referit în mod specific la minoritatea Roma și avem acum această strategie care uh, acoperă includerea din, în domeniul muncii, uh, caselor, educației, și uh, permite adoptarea unor strategii uh, pe plan național în acest sens. La fel și în strategia de combatere a rasismului, permite în statelor membre să combată rasismul prin planuri naționale. Uh, câteva cuvinte despre chestiunile care țin de finanțare. Politica de coeziune reprezintă unul din cele mai importante um, instrumente de investiție de care dispune Uniunea Europeană și își aduce contribuția la combaterea inegalităților sociale Uh, pe plan european. Măsurile de, de sprijin uh, prin această politică sunt menite să sprijină și membrii uh, minorităților. Deja 21,5 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională au fost alocate în perioada actuală de uh, programare pentru obiective de creștere uh, inclusivă, inclusiv dedicate mem- mem- membrilor minorităților. Noua perioadă de programare propusă de, de noi, am introdus noi cerințe uh, de finanțare a unor proiecte care să respecte drepturile fundamentale. Am propus includerea Cartei Drepturilor Fundamentale în regulamente, pe plan uh, orizontal, astfel încât să fie respectate aceste principii în mod uh, orizontal în, în toate aceste proiecte. După cum știți, uh, cadrul financiar multianual și planul de redresare economică sunt, negoci- sunt negociate și Comisia apără aceste principii în contextul acestor negocieri. În ceea ce privește cadrul de reglementare a ajutoarelor de stat, o altă chestiune menționată în această discuție, noi considerăm că cadrul actual uh, permite statelor membre să direcționeze ajutoarele de stat inclusiv în direcția dorită de organizatorii acestei inițiative nu considerăm că ar trebui să existe pentru asemenea procedură o notificare în ceea ce privește situația patrizilor, o altă chestiune menționată în uh, discuție. Am luat notă de propunerea de a modifica directiva din anul 2003, care guvernează drepturile resortis, uh, resortisanților în state terțe. Este o directivă care, a cărui obiect uh, sunt și apatrizii. Este un instrument important pentru Comisia Europeană, un instrument care va fi uh, revizuit, analizat din nou de uh, Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2021 pentru a vedea dacă se poate ajunge la drepturi egale uh, și pentru apatrizi. În ceea ce privește planul viitor, uh, planul care urmează să fie publicat, dedicat unei democrații inclusive, um, încercăm să includem toate grupurile în toate procesele democratice. A fost extrem de util să vă ascultăm părerile astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, comisi- uh, comisiei, sună domnul președinte. Um, interpreții au un uh, slot și ați, ați observat uh, probabil că au, au existat uh, și uh, mod, modificări ale serviciului de de interpretare. Interpreții trebuie să fie schimbați la sfârșitul fiecărui slot. Acest slot ar fi trebuit să se încheie la orele 11 și îi rog pe cei care mai iau cuvântul, începând cu reprezentanții uh, FRA, să aibă intervenții cât mai succinte. Deci, uh, reprezentantul um, Agenției pentru Drepturile uh, Fundamentale, sunteți alături de noi și puteți să fi, puteți fi cât mai rapid. Domnule Togenburg, sunteți alături de noi? Nu? Da. Vă rog, cât mai repede. Vă mulțumesc. Din păcate, sunetul vorbitorului este foarte uh, dif- uh, dificil de înțeles. The text of that report says that the EU does not hold a legislative competence <clears throat> for group rights of traditional minorities. <clears throat>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

Soltno. Dear colleagues, I ask you to take... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc și bine ați revenit, bine ați revenit. A doua parte a acestei audieri va fi consacrată Uh, aspectelor care țin de competența Comisiei de Cultură, dar vom discuta și despre subiecte care țin de competența Comisiei de Afaceri Juridice și a Comisiei de Afaceri Regionale. Acum aș vrea să îi urez uh, un călduros bun venit lui Valentin Insco, reprezentantul Inițiativei Cetățenești, membru al Comitetului Cetățenilor și de asemenea reprezent, înalt reprezentant ONU în Bosnia și Herțegovina. De asemenea, doresc să-i urez bun venit lui Daniel Alfreider, vicepreședinte al FUN, FUN, uh, ministrul regional al regiunii autonome din Bozen, din Tirolul de Sud, și o colegă deputată, fostă <laughs> colegă deputată, Angelica Mlinar, vicepreședintă a FUEN. Vor uh, face prezentări a mai multor acte legislative și recomandări în domeniul diversității lingvistice și a promovării culturale, vom discuta și despre accesul la conținutul digital în limbile minorităților lingvistice, o chestiune foarte complexă, după cum știm, și uh, vom vorbi despre potențiale amendamente la directiva privind serviciile audiovizuale și a drepturilor de autor, Timpul, ca de obicei, este uh, prea scurt, de, de aceea dau imediat cuvântul domnului Valent, Valentin Insco și aveți uh, cuvântul pentru uh, 4-5 minute maxim. Insco. Domnule Insco, aveți cuvântul so, Billion of okay. our fellow EU citizens. However, according to a briefing published just last month by the European Parliamentary Research Service, Potrivit uh, studiului uh, publicat săptămâna trecută, luna trecută, mai bine zis, de Serviciul de Studii al Parlamentului, mai multe minorități uh, uh, își vor pierde limba și sunt mai multe limbi minoritare care sunt pe punctul de a uh, dispare în Europa. Potrivit UNESCO, 41 de limbi europene se află în uh, pericol de a dispare, inclusiv Meto și Cașubian. Vă întreb, în această epocă a schimbărilor climatice, uh, Oare nu ar fi normal să uh, protejăm limbile, ca de exemplu limba mm, populației uh, Sami din Finlandia, unde există 180 de variante? Oare aceste limbi nu sunt o adevărată comoară care ar trebui să fie protejată și să se stabilească standarde internaționale pentru protejarea lor? Uh, limbile regionale și minoritare au, bineînțeles, o plus valoare uh, semnificativă din punct de vedere științific și cultural. Trebuie să facem mai multe pentru a proteja diversitatea lingvistică în Uniunea Europeană. Chiar dacă e vorba aici despre o competență a statelor membre, Uniunea Europeană poate să sprijine acțiuni, poate să promoveze și să protejeze limbile locale și regionale. Drept o soluție, noi propunem crearea unui centru pentru diversitatea lingvistică în Europa. Această uh, agenție descentralizată ar trebui să fie consacrată protejării și promovării diversității lingvistice și să se concentreze, bineînțeles, pe limbile regionale și minoritare. Și în rezoluția Parlamentului European din 2003 deja s-a cerut crearea unei agenții europene pentru diversitate lingvistică acest instrument legislativ uh, uh, ar putea acum să fie reactualizat. Ar fi bine să avem un act legislativ al Parlamentului și al Consiliului care să ducă la crearea acestui centru pentru limbile regionale și minoritare. Pentru că statele membre ar putea să trimită experți și consilieri uh, în domeniul diversității lingvistice. În plus, acești experți ar putea să lucreze pe lângă centru și apoi să fie detașați pe lângă instituțiile europene, astfel încât să se asigure că se asigură uh, suficientă promovare și suficient sprijin pentru limbile regionale și limbile minorităților. Propunerea noastră de a se crea acest centru ar uh, însemna că ei să aibă șapte activități principale. Colectarea și diseminarea de date uh, care sunt relevante, obiective, ușor de comparat și fiabile în ceea ce privește limbile regionale și minoritare. În al doilea rând, să ofere consiliere uh, instituțiilor europene. În al treilea rând, să sprijine autoritățile din statele membre ca să formuleze politici și măsuri la nivel local și uh, regional și național. Să ajute statele membre ca să identifice fondurile europene din care uh, se pot finanța proiecte pentru a proteja aceste limbi. În al cincilea rând, organizarea de evenimente care să încurajeze schimbul de informații între cercetători în domeniul uh, diversității lingvistice. În al șaselea rând, publicarea de studii și uh, de în al șaptelea rând, crearea și coordonarea unei rețele europene de organizații care sunt active în domeniul lingvisticii și în protejarea diversității culturale și pentru a promova și a facilita schimbul de bune practici. În rezumat, credem că propunerea noastră pentru a crea acest centru european al diversității lingvistice ne va ajuta să ne îndeplinim angajamentul din articolul 3 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, care spune că Uniunea noastră va respecta uh, patrimoniul său uh, uh, bogat, cultural și lingvistic și va proteja patrimoniul cultural european. Acesta, în plus, trebuie să fie salvgardat și consolidat. Limbile regionale și minoritare fac parte din diversitatea uh, europeană lingvistică și sunt un patrimoniu intangibil. Noi cerem Parlamentului să uh, salveze și să salvgardeze acest patrimoniu. Uh, thank you, Mr. Insco. And now the next speaker. Mulțumesc, domnule Insco. Acum dăm cuvântul domnului Alfreider. Aveți și dumneavoastră cuvântul pentru 5 minute. Press the speak button, please. Können Sie mich hören? Can you... Mă puteți auzi? Da, vă auzim foarte bine. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor, bună dimineața și din partea mea, stimată doamnă președinte, dragi deputați. Este o onoare pentru noi să fim astăzi aici și să ne putem prezenta uh, rugămințile și să subliniem aceste două uh, teme din inițiativa noastră. Pe de o parte, limba, cultura și multilingvismul articolul 22 din Carta Drepturilor uh, Uniunii, se spune că Uniunea respectă multilingvismul, însă, din păcate, în practică, multilingvismul a fost uh, trecut pe un plan secundar, în special atunci când vine vorba de limbi mici, de comunități mai mici, care nu mai sunt susținute în uh, folosirea acestor limbi cu circulație redusă. Tocmai uh, micile comunități însă au nevoie de ajutor pentru că nu au aceleași uh, mijloace. Mai ales când ne uităm la principiul subsidiarității, uh, susținerea limbilor devine o problemă națională și este tratată diferit în diferite locuri din Europa. De ce cerem noi să fie elaborat un standard comun, astfel încât toate minoritățile lingvistice din Europa să aibă acces la o politică reală care să permită dezvoltarea propriei culturi, propriei identități și a propriei limbi. În acest sens, rugăm uh, Parlamentul și Comisia să trateze acest subiect cu prioritate și să susțină introducerea unui standard minim în Europa. Acest subiect a dus și la faptul că unele minorități au fost mult dezavantajate, iar alte limbi sunt periclitate acum de dispariție. Astfel că de ani de zile ne implicăm în acest sens și rugăm majoritatea să ne susțină. Multiculturalismul este important, este subliniat de toate instituțiile europene și aceasta în repetate rânduri. Noi avem și câteva propuneri concrete în acest uh, sens pe care dorim să vi le transmitem. Este vorba și de acces. Accesul care ar putea fi simplificat mai ales dacă simplificăm criteriile, pentru că mai ales organizațiile mici au adesea dificultăți să, se, să participe în proiecte europene. La această inițiativă nu este vorba doar de, de un subiect juridic, ci și de o susținere politică pe care o așteptăm din partea Parlamentului și a Comisiei. Stimate doamne și stimați domni, cu această inițiativă a noastră dorim ca premisele să devină mai ușoare pentru ca proiecte lingvistice să aibă o șansă, proiecte care nu corespund neapărat uh, oferte existente astăzi. Și mă gândesc mai ales la noua perioadă de programare. Ar trebui simplificate procedurile astfel încât și limbi de circulație redusă să aibă acces la aceste posibilități. Recomandările și abordările acestea diferite reprezintă o plusvaloare, noi le și considerăm ca atare și de aceea rugăm să fie susținută această inițiativă cu metode uh, cu planificare, cu multilingvism, astfel încât să existe un uh, nou standard în Europa, cum și spunea domnul președinte mai devreme, o plus valoare față de alte continente. Învățarea limbilor trebuie promovată și toate aceste aspecte trebuie luate în calcul. Rugăm Parlamentul să includă acest subiect într-o posibilă, posibilă rezoluție și să ne susțină în perioada următoare astfel încât să facem un pas înainte în următoarea perioadă de programare. Ar reprezenta o mare bucurie pentru noi toți. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much, Mr. Offrider. Uh, so, and now I'd like to give the floor. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Mlinar și dumneavoastră aveți 5 minute. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European, stimați colegi am să intru într-o discuție un pic mai tehnică. Noi cu toții știm situația. Ești undeva în străinătate, în Uniunea Europeană și poate că vrei să te uiți la un documentar sau la, să susții echipa ta de fotbal preferată uh, online, pe un canal de televiziune. Și uh, obții informația pe ecranul tău și anume că emisiunea respectivă nu poate fi disponibilă din anumite motive în respectiva țară. Și exemplul acesta demonstrează că realizarea pieței digitale unice încă nu este desăvârșită și e o restrângere a drepturilor cetățenilor europeni și are mai ales un efect negativ asupra cetățenilor care aparțin unei minorități naționale sau lingvistice. Plecând de la acest context, noi am elaborat trei propuneri complete, tocmai pentru a îmbunătăți accesul la servicii audiovizuale peste tot în Europa și pentru a consolida piața unică digitală. Primul amendament propus pentru a schimba, pentru a modifica directiva pe audiovizual din 2013, uh, e bine, această directivă permite statelor membre să determine care evenimente de importanță majoră ar trebui să fie în mod public disponibile pentru toată lumea Sugestia noastră în acest context ar fi următoarea, să permitem o disponibilitate publică a emisiunilor transmise de importanță majoră pentru întreaga societate, nu doar pentru acel stat membru, ci pentru întreaga Uniune Europeană și să oferim acces la acest conținut audiovizual dincolo de frontierele naționale pentru toți cetățenii care locuiesc în Uniunea Europeană. Al doilea element important în acest context reprezintă adaptarea directivei referitoare la transmisia prin internet. Această, acest cadru de reglementare are drept scop să ușureze accesul transfrontalier la programe transmise prin cablu și satelit la nivel transfrontalier, cu toate acestea, în practică, licențele și acordurile între cei care dețin drepturile de proprietate intelectuală și cei care difuzează au anumite clauze de exclusivitate teritorială, ceea ce duce la o fragmentare a pieței unice și reprezintă de asemenea o uh, părtinire a concurenței. Această situație nu este una durabilă, de aceea suntem de părere că trebuie să luăm măsuri prin uh, mijloace legislative, având în vedere aceste restricții, și de a preîntâmpina apariția unor astfel de acorduri pe viitor. Vreau să subliniez faptul că nu cerem nimic nou în fond și la urma urmei. Această propunere concretă nu vizează decât o implementare de plină a legislației și jurisprudenței Curții Europene de Justiție care a clarificat acest lucru în cazul Prinelic și anume că astfel de acorduri exclusive cu clauze de exclusivitate reprezintă o perturbare a concurenței. Evident, am avea o imagine incompletă dacă nu am ține seama și de transmiterea online a anumitor conținuturi audiovizuale și aici ar trebui să punem accentul pe extinderea accesului din Directiva 789 din 2019. Această directivă se aplică așa ziselor țară de origine. E vorba de acel principiu care își dorește o simplificare a drepturilor de proprietate intelectuale pentru serviciile oferite online. Dar în practică, asociațiile de broadcasting, de difuzare, beneficiază de aceste drepturi de proprietate intelectuală doar acolo unde difuzează, dar nu mai pot avea uh, uh aceste drepturi și în alte țări unde aceste drepturi, uh, aceste conținuturi ar fi difuzate. Ori asta înseamnă că trebuie să modificăm sfera de acoperire a acestei directive, pentru că în momentul de față ea doar acoperă doar o parte, o parte mică din conținutul disponibil online. De aceea invităm Comisia Europeană să revizuiască această directivă și să extindă sfera de acoperire a acestui principiu țară de origine într-un mod mai înțelept. Și în concluzie vreau să spun că legiuitorul european a spus foarte clar că difuzarea care este făcută transfrontalier reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de uh, realizare a obiectivelor noastre comune, și anume o Europa aproape de cetățenii săi, care să încurajeze relații cât mai strânse între statele membre și care să asigure progres economic și social al statelor membre prin acțiuni comune ce vizează să elimine barierele care dezbină Europa. Este dorința noastră prin această propunere să contribuim la implementarea acestor obiective și să venim cu o plus valoare astfel pentru toți cetățenii din Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Mlinar. Într-adevăr, subiectele pe care dumneavoastră le-ați evocat sunt într-adevăr discutate și în uh, Comisia Cont și, de asemenea, au fost abordate și la întâlnirea ministrilor audiovizualului și mass media. Acum vom avea o prezentare a inițiativei referitoare în, la diversitatea lingvistică și politicile aferente și deci vom continua dând cuvântul domnului Jarmo Lainio, vicepreședinte al Comitetului de Experți de la Cartea Europeană pentru Drepturi uh, Lingvistice pentru Minorități. Uh, intervenția sa se va face de la distanță. Aș dori să știu, domnul Lainio, sunteți conectat? Aveți cuvântul timp de 5 minute. Uh, thank you, Chair, for Vă mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat cuvântul. Sper că mă puteți auzi acum. Da? Putem să trecem la următorul diapozitiv. Vă rog frumos să... Mie mi se pare că această inițiativă este binevenită, este necesară, dar este și o inițiativă complementară la Carta Limbilor uh, Minoritare din Europa. Încă mai este nevoie de negocieri oricum cu actorii de pe teren. În ceea ce privește această cartă, pe care poate o cunoașteți sau nu, a fost ratificată din 1998 de 25 de state din cele 47 care sunt membre ale Consiliului Europei și încă 8 au semnat. 17 dintre acestea sunt membre ale UE, deci 17 state membre UE au ratificat carta. Este un instrument pentru a proteja și a promova uh, limbile naționale și a minorităților etnice și avem aceste două dimensiuni, limbile minorităților naționale și limbile uh, minoritare, pentru că sunt limbi regionale, Uh, și este singurul instrument de drept uh, internațional uh, care se ocupă de aceste limbi. S-a creat un comitet, un comitet special pentru a monitoriza situația acestor limbi și în niciun caz nu se face o distinție între limbile oficiale și limbile minoritare. Scopul este strict de a proteja și a promova limbile minoritare. Cam care este structura acestei carte? Există două părți uh, principale. Uh, așa cum puteți să vedeți uh, în a doua parte, obiective și principii, măsurile pentru a promova folosirea limbilor regionale și a minorit- limbilor minoritare în viața publică și, de asemenea, datorită faptului că atât de multe state au ratificat această carte, acum avem instrumente uh, uh, croite pe măsură pentru a promova și a proteja aceste limbi din statele care au ratificat. Comitetul experților care a fost uh, creat este cel care se ocupă de activitatea de monitorizare. Primește rapoarte din partea statelor. Este un ritm de uh, un raport la 5 ani și de asemenea se pot face și rapoarte în cazul în care este nevoie de acțiuni imediate odată la 2 ani și jumătate și chiar și un dialog uh, confidențial este posibil. Mecanismul presupune ca autoritățile din fiecare stat să se consulte uh, cu uh, membrii acestui grup de experți, iar Comitetul apoi uh, scrie la rândul său rapoarte de monitorizare, uh, o face în urma discuțiilor cu autoritățile din statele vizate și în urma discuțiilor cu um, reprezentanții vorbitorilor acestor limbi. Pot de asemenea să facă vizite la fața locului. Aș vrea doar să vă dau o idee a diversității lingvistice despre care discutăm. E vorba despre limbi folosite de 201 minorități naționale sau grupuri lingvistice. 72 sunt protejate de partea a doua, doar și 123 de partea a treia. Iată exemple de limbi care sunt ori unice, sau sunt uh, considerate limbi minoritare conform uh, cartei în unul sau mai multe state membre. Și vedeți că în mai multe țări este vorba despre limbi uh, a unor uh, minorități. Vedeți cum uh, pentru fiecare stat care a ratificat s-a făcut o listă a limbilor protejate de cartă și, de exemplu, în Polonia există 14 limbi, în Suedia 3, în uh, Serbia de asemenea 15 limbi, iar în țările de jos 3. Există o a treia posibilitate de a clasifica limbile și puteți să vedeți că, de exemplu, germana și romanii sunt larg răspândite în Europa, chiar dacă există diferențe între uh, dialectele de uh, romanii. Monitorizarea obiectivelor cartei este destul de complexă, însă încercăm să avem date cât mai recente cu putință. Un exemplu este raportul uh, privind uh, um, digitalizarea um, societății și accesul la um, conținut digital în limbi minoritare, vedeți referința pe diapozitiv. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you. Uh... Vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați vorbit despre punerea în aplicare a Cartei Europene pentru limbile regionale și limbile minoritare. Acum putem să lansăm dezbaterea. Așa cum știți, s-a stabilit deja dinainte o listă de vorbitori. În prima rundă vor putea lua cuvântul membrii Comisiei CULT și apoi membrii comisiilor uh, PETI și LIBE și apoi și de la celelalte comisii participante. Vreau să vă spun încă o dată că trebuie să fim foarte atenți cu respectarea timpului de vorbire, ca să avem timp suficient. De asemenea, vreau să vă rog pe dumneavoastră toți să vă respectați timpul alocat și să știți că nu voi uh, ezita să vă întrerup microfoanele dacă este nevoie. Primul pe lista mea este Andreea uh, Bocicor de la PPE. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, és örülök annak, hogy a minority szép... Mulțumesc. Mă bucur că astăzi în uh, Parlament avem posibilitatea de a purta această discuție. E o inițiativă foarte importantă pentru multe milioane de vorbitori de limbi minoritare din Europa. S-a spus că e un uh, element care ține de subsidiaritate, însă UE nu a făcut suficient pentru minorități. De multe ori, statele membre încalcă drepturile minorităților și tocmai de aceea este important să avem legislație la nivel european pentru a-i proteja. Unul din cele mai importante drepturi este dreptul de a studia în limba proprie. Astfel, studenții și elevii pot învăța cel mai bine. Dacă legislația există, atunci acest drept ar trebui inclus în legislație. Asta, acesta ar fi un exemplu pentru viitor și nu doar pentru membrii UE, ci și pentru țări partenere și țări din zone învecinate. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim! Continuăm cu Hannes Haide în partea SND. Să aduc aminte colegilor că aveți maximum un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este vorba de un subiect foarte important pentru diversitatea culturală, diversitatea lingvistică, pentru drepturile de bază, iar discuția mi-a arătat că nu ajunge să promitem, ci e, vorba, e nevoie de măsuri, e nevoie de date și nu e un subiect minoritar, pentru că fiecare al nouălea cetățean european e afectat. E vorba de oameni, e vorba de participare, de implicare, de standarde și de o recunoaștere. Nu e vorba doar să poți vorbi limba, ci e vorba de mai mult accesul la educație, uh, s-a vorbit de învățământ în limba maternă. Am constatat că există aici un potențial de conflict, însă să nu uităm despre ce este vorba până la urmă în Europa. Să evităm conflicte, da, să evităm violența. Eu, venind din Austria, mă uit în uh, trecut, când a fost vorba de a da uh, drepturi unor grupuri minoritare, nu întotdeauna lucrurile au mers fără probleme, însă există o plus valoare și de aceea eu cer că, ca ceea ce ne dorim pentru propriile minorități din alte țări, să, aceleași drepturi să le dăm minorităților din propriile noastre țări. Creative Europe vine pentru a susține astfel de programe. Însă, din păcate, astfel de programe precum Erasmus Plus nu sunt dotate suficient, iar obiectivele pe care ni le propunem nu pot fi transpuse pentru că nu există fonduri. Și, repet, ce am spus data trecută, costurile curente ale operei de la Paris sunt la fel de mari cu fondul pentru Creative Europe pentru 27 de state membre. Mulțumesc! cu bugetul uh, instituției. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul Irene Iovova din partea Renew everyone, I hope you can hear me. Bună ziua tuturor, sper că mă auziți, sper că mă puteți vedea. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru prezentările de astăzi și să vă felicit pentru realizări. Eu sunt raportor pentru avizul referitor la inițiativa cetățenească și înainte să începem munca la acest raport, vreau să vedem care este părerea dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, noi, ca și factori decidenți, trebuie să ascultăm ce au de spus cetățenii și să încercăm să îi reprezentăm în modul cel mai bun cu putință. În ceea ce privește acest subiect, vreau să vă spun că aș avea mai degrabă o întrebare mai degrabă tehnică, dar importantă. Având în vedere instituțiile europene, cum putem să îmbunătățim acest context. Aș vrea să știu care e procesul de urmat, poate mai concret, care ar putea fi dificultățile, cum am putea promova mai bine această idee, în așa fel încât să facem, în așa fel încât următoarele inițiative cetățenești să fie încununate mai ușor de succes. Încă o dată, mult succes și să sperăm că veți inspira în continuare cât mai mulți europeni să vă urmeze exemplul. Mulțumim! Uh, uh, Mulțumesc! Și având în vedere că acum nu mai avem pe nimeni din partea grupului ID, am să trec mai departe și am să dau cuvântul verzilor reprezentat de Marcel Colaia. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pe acest subiect pentru munca lor. Grupul nostru susține această inițiativă ca atare. Trebuie să modificăm directiva menționată pentru că nu numai membrii acelor minorități lingvistice vor avea de câștigat, ci toți cetățenii europeni până la urmă. De, e clar că au existat astfel de încercări de a rezolva această problemă, având în vedere restricțiile pentru difuzarea conținutului audiovizual uh, transfrontalier în trecut. Dar, din păcate, rezultatul până acum este nesatisfăcător. Deci, e clar că această inițiativă are un motiv întemeiat de a se bucura de succes. Ori de câte ori ne opunem unei astfel de reforme, din diferite motive, Um, comerciale, vom avea astfel de inițiative. Eu am speranța acum că problema va fi rezolvată și dincolo de problema și obstacolul pe care reprezintă limbile minoritare, nu uitați că e vorba și de o încălcare a uh, liberului acces la conținut, pentru că acest conținut este restricționat. Și vă dați seama cât de greu e pentru acei părinți care uh, și-ar dori ca să aibă un contact direct pentru copiii lor cu uh, limba maternă, cu acea cultură din uh, țara vecină. Eu sunt pentru blocarea geo, geoblocking-ului, dar din păcate în Parlament, când am discutat acest subiect, s-a votat altfel. Să sperăm că de asta dată acțiunea noastră va fi mai încununată de succes. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și de multă vreme trebuia să-mi dau și mie cuvântul Așa că am să îmi schimb un pic uh, rolul aici ca și uh, reprezentant al grupului meu politic și am să vorbesc în limba mea maternă, tocmai pentru a demonstra diversitatea lingvistică ce există în practică, concret, în Parlament. Un uh, cultūras daudzveidība un valodu līdzvērtība. Mulțumesc! E clar că diversitatea culturală trebuie să fie înscrisă într-un context mai larg. Și e clar că la nivel european trebuie să modificăm, să ajustăm fie programele financiare tocmai pentru a promova această diversitate culturală. Dar în momentul în care implementăm strategia pentru a menține această diversitate lingvistică, nu trebuie să pierdem din vedere nici harta ca atare, ca și context global al acestor regiuni și limbi în ce regiuni sunt vorbite. Și acea scădere sau creștere a uh, numărului de locutori pentru o anumită limbă demonstrează capacitatea fiecarei țări de a consolida uh, ceea ce oferă ca și drepturi și servicii. Trebuie să promovăm această diversitate lingvistică și în același timp să susținem și limbile oficiale pe care Uniunea Europeană le are, chiar dacă aceștia, uh, locutorii unei anumite limbi, sunt mai puțin numeroși. Mă, numeroși. mă gândesc la exemplu din țara mea avem 1,3 milioane de vorbitori de limba letonă în țara noastră și să știți că numărul scade treptat. și observăm că doar 30% din populația noastră continuă să uh, uh utilizeze această limbă. Dar asta e o situație total diferită comparativ cu, știu eu, alte, alte limbi, cum ar fi, spre exemplu, engleza, care e vorbită de 5% din populația mondială, ceea ce demonstrează că trebuie să facem eforturi pentru a menține aceste limbi. Bun, îmi reiau pălăria de președintă și aș dori să dau cuvântul reprezentantului GUE, Fernando Barena. Eskerrik asko, presidente Anderea. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum s-a spus și în prima rundă de intervenții, discriminările din motive lingvistice sunt nenumărate. Și Mă refer la cel de-a cincilea raport uh, al experților din cadrul Consiliului Europei referitor la ceea ce se întâmplă în Spania, în care s-au făcut diferite recomandări de urgență față de administrația generală din uh, Spania, apoi uh, administrației autonome din Vitoria, pentru a oferi garanții că se respectă drepturile lingvistice ale cetățenilor în momentul în care se prestează servicii publice, sanitare, polițienești, ba chiar accesul la funcție publică. Și aș dori să spun că noi susținem crearea unui astfel de centru european pentru diversitate culturală, așa cum s-a propus prin inițiativa cetățenească. Susținem munca diferitelor administrații pentru a promova măsuri și politici, pentru a promova limbile minoritare, dar, de asemenea, trebuie să aibă și un, un statut de agenție pentru diversitate lingvistică, pentru că, deocamdată, nu avem vreo directivă sau un regulament care să asigure mecanisme de protecție obligatorie și dacă nu avem, atunci nu vom avea eficiență în uh, felul în care vrem să acționăm. Uitați-vă la ce se întâmplă la atitudinea anumitor state membre față de propriile minorități. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Barena. Și acum Aș dori să dau cuvântul reprezentanților, uh, reprezentantei PPL în Libe, doamna Kinga Gal. Congratulate the initiators for such a large success. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i felicit pe cei care au redactat această inițiativă, uh, pentru că e una încununată de succes, pentru că a fost semnată 2,3 milioane de cetățeni. Și e clar că noi uh, am petrecut foarte mult timp, 16 ani aproape, în acest intergrup legat de uh, diversitate lingvistică și am tot adus la cunoștința Comisiei tot felul de astfel de cazuri de încălcare ale acestor drepturi. Și pot să vă asigur că peste tot în Europa minoritățile lingvistice naționale se confruntă cu probleme și aceste probleme sunt probleme de zi cu zi indiferent că e vorba de educație, de li utilizarea limbii, indiferent că e vorba de discriminare, deci nu e ceva abstract, nu sunt uh, principii abstracte. Deși acești oameni sunt cetățeni care contribuie la diversitatea și bogăția țărilor lor de baștină, pentru că Amintiți-vă, doar anul trecut, peste, de peste 50 de ore am tot primit răspunsuri în, din partea comisiei și anume că astfel de subiecte nu pot fi rezolvate în mod exclusiv decât de statele membre pentru că sunt competențe exclusive ale statelor membre. Și, bun, se pare că comisia nu dorește să intervină pe aceste chestiuni în virtutea principiului de subsidiaritate. Uh, Acum mă gândesc că la un moment dat Comisia Austrobască totuși să apere protecția uh, și nediscriminarea minorităților lingvistice. Pentru că dacă nu, atunci ar trebui să vedem că nu e vorba doar de o chestiune de învățământ, ci uh, e o problemă mult mai amplă. Mă gândesc că ar trebui atunci noi în Parlament să avem o rezoluție și să arătăm că acest subiect trebuie să fie luat foarte serios de către, în serios de către Comisie cu un text legislativ care să protejeze minoritățile like to... Mulțumesc și acum aș dori pe de, de la, să rog pe Delava Buhart din partea socialiștilor și democraților să ia cuvântul. Dânsa va lua cuvântul de la distanță. Please. Please. Moin, ich hoffe, Sie können mich hören. Sper că mă puteți auzi. Salutări din Schleswig-Holstein, unde avem mai multe minorități pri, uh, protejate de Constituție, însă nici acest lucru nu înseamnă că nevoile lor sunt respectate. Pentru aceste e nevoie de o politică activă a minorităților pe care inițiativa noastră o cere, iar semnând Carta uh, Minorităților Regionale, ne-am obligat să susținem această inițiativă. Inițiativa vine cu propuneri concrete. Important mi se pare accesul la grupuri de limbi reduse. Această carte merită ajutorul Parlamentului nostru. Parlamentul trebuie să insiste, să promoveze aceste elemente. Vă mulțumesc pentru aceste impulsuri interesante și o dezbatere utilă. Thank you very much, uh, a colleague from S&D, and now I'd like to give the floor to the colleague from Mulțumesc colegei de la S și D și acum doresc să dau cuvântul unui coleg de la grupul Renew. Mr. Șimecica, can you hear? Oh. Domnule Șimecica, ne puteți auzi? Șimecica. Sper că și dumneavoastră mă puteți auzi. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Mă bucur că la Parlamentul European se vorbește despre drepturile minorităților, inclusiv drepturile lingvistice, pentru că ar trebui să fie o competență europeană, pentru că până la urmă în Europa toată lumea este o minoritate și e adevărat că fiecare limbă națională europeană poate să fie o limbă minoritară într-un alt stat membru. Eu mă gândesc mai ales la minoritatea maghiară, din statele membre ale Uniunii Europene care trebuie să poată să aibă libertatea de a-și vorbi limba maternă și de a-și o cultiva. Difuzarea în limbile minorităților în uh, uh, mass media uh, publică mi se pare un drept inalitabil pentru că este foarte important pentru ca oamenii să se simtă ca la ei acasă în țările în care locuiesc, chiar dacă vorbesc o limbă minoritară. Mulțumesc! Nu văd pe nimeni de la grupul uh, ID și acum uh, dăm cuvântul uh, lui Gwendolyn del Bosfir în numele verzilor. Is this working? Yes. Okay, perfect, thank you. Uh, dans la plupart des États membres, les... În majoritatea statelor membre, uh, limbile Mm, naționale uh, parcă amenință limbile minoritare. Deseori la Comisia Libe, dar și la Comisia de Cultură discutăm despre faptul că statele membre atacă sistematic statul de drept, dar în același timp, în ceea ce privește drepturile minorităților, uh, uh, toate statele membre nu respectă regulile. De exemplu, Franța are neliniști de drepturi iraționale și refuză să aplice Carta uh, Limbilor uh, Minoritare și Regionale. În 2021 însă suveranitatea națională și uh, suveranitatea limbilor minoritare și regionale pot să coexiste și este Um, datoria Uniunii Europene să garanteze respectarea acestor uh, limbi regionale peste tot unde acestea există. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Și noi vă mulțumim. Dau cuvântul uh, lui Jorge Busa de Vilelba în numele grupului ECR. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că primul Uh, lucru pe care trebuie să spunem în această dezbatere este că democrația este un regim al majorității. Deci, uh, chiar dacă se respectă dorința majorității, uh, asta nu înseamnă că trebuie să uităm minoritatea, dar totuși majoritatea este cea care își impune voința. Există însă și riscuri. Drepturile lingvistice și drepturile audiovizuale sunt a persoanelor, nu a colectivelor, nu a partidelor politice care doresc să le instrumentalizeze. Vreau să vă dau un exemplu. Eu sunt spaniol, m-am născut în Barcelona, sunt din Catalonia, țara mea uh, dragă, dar țin și la Spania. În uh, Catalonia există un regim de autonomie foarte extins, dar există minorități separatiste și e, care vor să impună o tiranie lingvistică a minorității. În Catalonia nu există dreptul la limba maternă atunci când copilul dorește să fie școlarizat în limba spaniolă și atunci impunerea dreptului minorității se transformă într-o adevărată tiranie și vrei să uh, există uh, mijloace de comunicare unde este interzis să-ți vorbești spaniolă. Deci acolo devine, cum spuneam, o formă de tiranie și dictatorie. Nu mi se pare normal ca naționalismul devenit exclusivist să uh, se impună față de uh, majoritate. Cum spuneam, nu se poate ca drepturile minorității să devină tiranice și să se facă în pofida drepturilor majorității. Mulțumesc colegului de la uh, ECR pentru că nu avem pe nimeni de la GUE. Acum Vreau să dau cuvântul uh, colegului de la PP, Andrios Cobilios. First of all, really, I would like to say that... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să spun că suntem din Lituania, unde avem minorități, în special istorice, precum uh, poloneză. Eu am fost prim-ministru în Polonia și știu cât de important este subiectul minorităților. Știu că e un subiect sensibil. Avem cel mai mare număr de școli poloneze, de canale TV poloneze, însă când vorbim de minorități, trebuie să vedem trei lucruri. Protejarea minorităților, diversitatea lingvistică care trebuie protejată și a persoanelor care provin din aceste minorități. Din păcate, văd că câteodată aceste protecții se contrazic. Dacă protejăm limbi minoritare, nu putem ajunge la situații în care uh, persoane care țin de minorități ajung să nu mai învețe limba națională, de fapt. Atunci, asta, aceasta este problema pentru care nu reușesc să se, să-și atingă succesul dorit în țara în care trăiesc. Trebuie să nu uităm acest lucru. Uh, Mulțumesc, Andrius. Și acum aș da cuvântul reprezentantului Renew, care ni se alătură de la distanță. Ne auziți? poate mai târziu, dau cuvântul reprezentanților, reprezentantului verzilor. Secretariatul îmi spune că doamna Tum dorește să intervină acum. Mulțumesc, o dezbatere foarte interesantă. Aș mai dori să adaug un alt aspect. Așa cum știți, ne confruntăm cu propaganda, cu fake news și alte lucruri rele care nu ne plac și asta din motive bune. Cheltuim bani pentru a contracara această propagandă, să pe de altă parte pierdem din vedere faptul că în anumite state membre nu există mass media în uh, limbi minoritare și intrăm într-un cerc vicios – în unele țări nu avem educație, în aceste țări nu avem uh, jurnaliști în limbi minoritare, nu avem mass media, nu avem jurnaliști. Și sunt, deși comunitățile sunt mari. Și atunci uh, ei își vor lua informațiile din altă parte. Eu am fost jurnalist înainte să intru în politică în Estonia, de exemplu, avem multe ziare în limba rusă. Aveam înainte, acum nu mai avem atâtea și cred că există mijloace pentru a-i ajuta pe jurnaliștii care lucrează în aceste limbi minoritare, pentru a-i uh, ajuta cetățenii să-și ia informație. Altfel creăm un ghetto informațional și asta reprezintă o problemă. Dacă permiteți să vă amintesc, ați, când ați luat cuvântul, să nu uităm de definiția limbajelor, limbilor minoritare. Nu e vorba de situația pe glob. Nu că Lituania sau Letonia sau Estonia nu pot folosi limba alta decât cea um, a statului membru respectiv. Dăm timp și altor vorbitori. Acum din partea verzilor, Diana Riba. Fuen, Vreau să-l fel, să felicit uh, pe autorul și inițiatorul acestei cete, inițiative cetățenești și tuturor celor care au lucrat ca să strângă mai mult de un milion de semnături de peste tot în Europa este un succes al societății civile care de ani de zile revendică drepturile comunităților lingvistice, dreptul de a avea propria sa limbă. Atitudinea discriminatorie a statelor membre față de diversitatea lingvistică ne obligă astăzi să cerem Comisiei Europene să creeze un cadru legislativ pentru a proteja aceste limbi și aceste comunități. Deja de prea mult timp a felul în care statele membre abordează diversitatea culturală este ca și cum ar fi vorba doar despre folclor, ori e vorba despre niște drepturi care trebuie garantate și protejate. Comisia Europeană trebuie să profite de această oportunitate. Oricum, Cartea Drepturilor Fundamentale îi oferă această competență și acum are și o propunere. Mulțumesc! Uh, thank you very much. And uh, now, uh... Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul reprezentantului ECR, Angel Giambaschi. Speaker, can you, can you hear me? Yes, we can hear. Okay, I hope you can see me also. Mă auziți, da? Sper că mă și vedeți. Nu? Din păcate, se pare că am o problemă pe partea video. Poate că dăm cuvântul altui vorbitor și reveniți uh, după ce soluționați această problemă tehnică. Atunci, continuăm cu celelalte comisii participante. Isabel Benhomea, sper că m-am pronunțat corect, care ni se alătură de la distanță. Amintesc că aceste comisii participante au dreptul la un minut în intervențiile lor. Doamna Benhomea, ne auziți? rog să apăsați butonul Speak. So, uh, maybe uh, Madame Benhumea will join us later. Poate că doamna Benhumea ni se va alătura mai târziu. Pascal Arigu, atunci, din partea Comisiei ITRE, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată cea mai bună dovadă că acest efort pentru minorități se merită. Uh, în sensul că eu vin din Belgia, de fapt, dar din partea minorității germane, 80.000 de locuitori vorbitori de germană. Avem uh, chiar un parlament, un guvern, ne simțim bine aici și statul se poartă frumos cu noi și încă și asta de multă vreme. Dar mă interesează și aspectele care se întâmplă în lumea digitală și vă pot spune din experiența mea personală că în calitate de Uh, nu pot urmări conținut în limba germană ale canalelor din Germania sau la Netflix sau altele. Se aplică această geoblocare și dacă tot vorbim de diversitate și protecția minorităților și așa mai departe, când vorbim de uh, geoblocking, de um, minorități, trebuie să introducem o excepție astfel încât minorități ca a mea să poată accesa acest conținut pe viitor. De aceea textele de lege trebuie modificate. Știu că nu e simplu. Pare rău să vă întrerup, dar aveți doar un minut la dispoziție. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș dori să întreb dacă Domnul Angel Jamaskis e din nou alături de noi? Încă nu. Continuăm cu doamna Benhomea. Da, Vă rog, aveți un minut. We can't hear you. Nu vă putem auzi, din păcate. Nu vă auzim. So, uh, madam, uh, uh, we will go to the next speaker and we will solve your... Uh... Trecem la următorul vorbitor. Then uh, we are going, we are following the list of speakers and now I'd like to give the floor to the... Trecem la următorul vorbitor, reprezentantul Comisiei Iuri. Vă rog. Mulțumesc. Domnul Verkan, tot mai mulți cetățeni se informează despre, atât despre situația actuală, dar și partea de um, divertisment prin internet. Și aceste lucruri evoluează, se dezvoltă, iar Uniunea Europeană are un instrument foarte bun la îndemână, tocmai pentru a da accesul minorităților la astfel de uh, conținut, atât în țara în care locuiesc, dar și pentru a accesa conținut din alte țări. S-a spus atât în prezentare cât și aici că piața unică digitală este de fapt perfectă pentru aceasta, dar există problema geoblocajului care continuă să existe. Am vrut să lugăm, să renoim directiva cu privire la transmisiuni prin satelit și cablu și a existat o opoziție majoră. Trebuie spus acest lucru până la unificarea aspectelor de copyright. Mai e cale lungă, dar e un subiect foarte important, în special pentru minorități pe această piață unică a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mă întreb dacă doamna Benhumea a reușit să se conecteze. Da? Puteți lua cuvântul, vă rog? No, there is no sound. We... No. Nu vă putem auzi. No, unfortunately, we don't hear you. So, again, we, we will uh, proceed. Nu vă putem auzi, trecem mai departe și sperăm că reușiți să vă conectați. Din partea Comisiei Jurii, Karen Melchior, mulțumesc. Mulțumesc pentru această inițiativă. Mă bucur să, că am putut o semna înainte de a veni membra Parlamentului. Mă bucur să vă văd astăzi aici. În 1864, în războiul dintre Germania și Danemarca, s-au redesenat uh, frontierele dintre aceste două state. Iar în 1920 am avut un referendum care a modificat din nou frontiera și am rămas cu minorități de uh, daneze în Germania și invers. În 1965, uh, guvernul danez a luat o decizie care protejează minoritățile se asigură că partidele nu trebuie să îndeplinească acel plafon minim în alegerile locale, partidele minoritare, și să respectă o serie întreagă de alte drepturi. Avem școli în daneză, în Germania și invers, și biserici în ambele țări. Deci cred că propunerea ar fi, ar fi trebuit să fie de la sine înțeleasă. Problema e doar că nu s-a întâmplat încă. Vă rog să încheiați. pare rău, dragi colegi, uh, nu mai avem timp, mi se tot aduce aminte. Nu ne putem întoarce la doamna Ben Humea, continuăm cu următorul vorbitor. Avem uh, reprezentat din partea comisiei acum, vă rog. Uh, Madam Chair, honorable members, ladies Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă, cu perspective foarte diferite și cu declarații din partea foarte mulți intervenienți. Incluzia reprezintă o prioritate de vârf a Comisiei Europene și, evident, merge mână în mână cu respectarea diversității culturale din Europa. Uniți în diversitate, acesta este motoul Uniunii Europene. Uniunea Europeană în continuare este uh, angajată față de munca depusă în Consiliul Europei și anume consolidarea drepturilor acelor persoane care aparțin minorităților, printre care și minoritățile naționale, prin aplicarea normelor și standardelor Consiliului Europei. În acest context, Comisia Europeană a recomandat statelor sale membre să semneze și să ratifice Carta Europeană pentru drepturile limbilor uh, minoritare. Și de asemenea am avut o cooperare foarte bună cu Centrul de, pentru Limbi Moderne, uh, care se bizuie pe educație plurilingvistică. Uniunea Europeană face parte din Convenția UNESCO referitoare la promovarea diversității exprimărilor culturale și Comisia, de asemenea, vine cu sprijin pentru politici pentru a finanța și pentru a promova aceste obiective. În 2015, anul european al uh, moștenirii culturale a demonstrat eforturile noastre de păstrare și salvgardare a moștenirii culturale și contribuția importantă la dezvoltarea culturală peste tot în toate regiunile europene. Anul european al uh, limbilor în 2018 a contribuit la promovarea limbilor culturale, limbilor minoritare și regionale ca și parte din moștenirea culturală europeană. De asemenea, în 2018, Comisia a uh, selecționat diferite proiecte care implicau limbi uh, regionale sau uh, minoritare și aceste proiecte au fost finanțate prin Erasmus Plus sau prin alte instrumente financiare. Mai mult decât atât, avem o colaborare intensă cu statele membre și cu toți factorii interesați în materie culturală pentru incluziune, pentru dialog intercultural, cu o atenție deosebită acordată minorităților naționale, lingvistice, minorității rome și alte tipuri de minorități. S-au adoptat recent, în mai 2019, recomandări referitoare la o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește predarea și învățarea limbilor și aici se includ toate limbile, printre care și limbile uh, minoritare. Referitor la finanțare, avem diferite instrumente care susțin proiecte culturale pentru a promova o incluziune socială și economică, precum și dialogul intercultural între grupuri majoritare și minore, minoritare. peste 2700 de, de documente europene au fost traduse în toate limbile europene, printre care și cele minoritare. Iar prin Erasmus Plus, Comisia finanțează practici inovatoare și proiecte care au drept scop să promoveze învățarea limbilor străine în general, precum și utilizarea celor limbi mai puțin Uh, cunoscute. După cum știți, cadrul financiar multianual uh, viitor încă nu a fost adoptat, însă propunerea noastră cuprinde o extindere a acestor programe de finanțare în așa fel încât aceste finanțări să fie disponibile și pentru parteneriate pe scară mai uh, mică. Știu că timpul contează foarte mult și ne presează, dar aș vrea să ajung la concluzie. Înainte de a trage concluzia, aș vrea să spun că rolul jucat de societatea democratică și mass media, nu numai pentru a ne asigura că avem informații diverse și uh, de calitate, e bine, uh, se oferă astfel o platforme de uh, conținut destinat și persoanelor fie din categorii minoritare, fie cu disabilități. Și prin directiva europeană recunoaștem faptul că serviciile audio-vizuale uh, au o importanță din ce în ce mai mare pentru societate și contribuie la libera circulație a informației, libertatea mass media și pluralismul, precum și servicii culturale. De, tocmai de aceea, această directivă asigură o um, recepționarea și difuzarea serviciilor uh, difuzate. Uh, statele membre nu pot să restricționeze ce anume programe pot fi primite și ce pot retransmite uh, organismele de difuzare. Vrem să avem acea neutralitate tehnologică și Vrem de asemenea să includem aceste servicii și în acele, acea categorie de servicii la cerere. Să ne asigurăm că astfel aceste servicii de radio, televiziune și la cerere nu vor încălca niciun, niciun fel drepturile de proprietate intelectuală. Stimată doamna președinte, e clar că noi vom continua să examinăm aceste propuneri și așteptăm cu nerăbdare dialogul viitor pe această chestiune a drepturilor minorităților. I'd like to give the floor to Mr. Laniu. Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să-i dau cuvântul din nou domnului Lainio din partea Consiliului Europei. Mr. Lanio? Are... Domnul Lanio, sunteți alături de noi? Please. Thank you. Thank you. Mulțumesc că îmi dați din nou cuvântul. Avem un ecou. Please go ahead. Da, puteți continua, spune președinta. Cred că cerințele din această inițiativă cetățenească sunt uh, ceea ce aș numi eu calitatea drepturilor. Toți acești cetățeni că sunt uh, vorbitori de limbi minoritare sau regionale sau naționale, sunt cetățeni ai Europei și au dreptul la un tratament egal. Cartea se bazează pe moștenirea culturală din Europa și unul dintre domeniile în care există o posibilitate să sprijinim limbile este sectorul educației. Educația are foarte multe responsabilități Principalul scop al cartei este să ofere o bază pentru ca aceste limbi uh, să fie disponibile pentru vorbitorii nativi, dar și pentru restul populației care eventual ar dori să învețe aceste limbi minoritare. În momentul în care în statele membre este nevoie de o revitalizare a limbilor minoritare, Um, e bine să se aplice această carte, pentru că atunci când se fac activitățile de monitorizare, ne dăm seama că este nevoie de activități țintite pentru acele limbi care se află în pericol de a dispare. Raportul publicat de Comitetul de Experți vă oferă o foarte bună sursă de documentare ca să înțelegeți care este dificultatea cu uh, uh, mijloacele de difuzare în uh, uh, limbile minoritare și care sunt problemele legate inclusiv de drepturile de autor. Cred că una dintre nevoile prezentate și care poate suscita dezbateri este locul pe care îl, uh, joa, îl um, reprezintă, locul pe care îl au aceste limbi minoritare în multe state membre. Eu cred însă că ar trebui să restructurăm acest uh, act uh, legislativ în colaborare cu alte organizații precum Consiliul Europei, dar și alte organizații din Europa care se ocupă de limbile minoritare din Europa. Am propria mea experiență în domeniu. În timp de 8-9 ani, în anii 2010, de exemplu, nu puteai să vii cu o cerere de finanțare pentru un program sau un proiect care viza limbile minoritare. Între timp s au mai, mai îmbunătățit situația și aceste proiecte pot fi eligibile pentru finanțare. În ceea ce privește viitorul acestei inițiative cetățenești, mi se pare că e foarte important atunci când planificăm viitorul să înțelegem că una din principalele probleme este lipsa de implementare a legislației. Am constatat acest lucru de ani de zile în mai multe state și pentru majoritatea limbilor. Când trebuie să treci de la recunoașterea națională a limbilor sau de la ratificarea cartei sau altor convenții la etapa Uh, puneri în aplicare propriu-zise. Și ar trebui să ținem cont de acest lucru de la bun început, înainte de a lucra mai mult pe uh, transpunerea acestei inițiative cetățenești într-un act legislativ european. Mulțumesc! Secretariatul îmi spune că acum doamna Benjumea poate să ia cuvântul și dăm cuvântul. Madame, Then Humea, we are very short in time. It would be good that you join. Ar fi bine dacă puteți să luați cuvântul acum, că nu ne-a mai rămas mult timp la dispoziție. Mă puteți auzi acum, da? Mulțumesc, doamnă președinte. Ă, dacă în da, problemelor tehnice vreau să iau cuvântul, este pentru că vreau să spun ceva foarte important. Astăzi am vorbit despre acest patrimoniu minunat pe care reprezintă limbile de peste tot din Europa, dar avem această circumstanță unde trei deputați au uh, luat cuvântul ca să vorbească despre Spania. Mă refer la doamna Riba, la mm, uh, doamna Besădic, uh, care este uh, fugar uh, și ar trebui să fie anchetat în uh, justiția spaniolă și uh, în, în uh, altul care aparține, uh, a aparținut organizației teroriste ETA. Să nu uităm că în Spania catalana și limba bașcilor sunt limbi oficiale și nu sunt atacate, dar se atacă spaniola în Catalunia, în țara bașcilor și în alte regiuni. Se atacă folosirea legitimă a limbii materne. Acesta este adevărul și nu pot să accept să se spună contrarul. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, and now... Vă mulțumesc. Dau cuvântul uh, domnului Alfreder, care va vorbi de numele, numele întregului grup uh, care este la baza acestei inițiative cetățenești. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments. Äh, mulțumesc.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 Până atunci, uh, vreau să mulțumesc eu tuturor participanților. Mulțumesc pentru intervenții. M-am uh, reușit să vedem ce perspective diferite există atunci când vorbim despre diversitate lingvistică. Mă bucur că suntem uniți în aceste intenții ale noastre să salvăm diversitatea lingvistică în Europa și în lume, de fapt. Sper că avem acum uh, ultimul vorbitor alături de noi, We hope that Mr. Alfredo is back and we can hear you. Yes, yes, I'm back. Sorry, sorry for this uh, problem. Vielen Dank für Ihre Fragen. Mulțumesc pentru întrebări, observații, recomandări și așa mai departe. Așa cum s-a spus în câteva rânduri, o schimbare a politicii, care acum ține de statele membre, înspre o competență a UE, ar necesita o schimbare a tratatelor, da. Ce se poate însă face? Dorim să venim totuși cu propuneri uh, concrete. Mă refer în special la posibilitățile pe care le-am discutat în această rundă, care și fac parte din uh, programul nostru posibilitățile pe care le dau aceste condiții cadru. Politica lingvistică din statele membre trebuie să o putem uh, influența, respectiv să facem recomandări, să prevedem modificări, în special când promovăm astfel de programe. S-au pus câteva întrebări. S-a vorbit de programul Creative Europe, de exemplu. care urmărește tocmai să promoveze multilingvismul, însă accesul, în special pentru grupuri mici, este restricționat, este dificil. Aici am dorit să vă rugăm să includeți aceste propuneri, iar accesul la aceste programe să fie unul mai larg. Un alt aspect menționat, important pentru noi, este întrebarea cum putem implica mai mult inițiativele cetățenești, cum le putem da o dimensiune mai puternică și cum putem răspunde cerințelor reale ale cetățenilor. Aici Parlamentul poate juca un rol foarte important. exemplu, o rezoluție care ar putea fi inițiată și pentru a da un semn că e un mesaj serios. Un mesaj pe care Parlamentul îl ia în serios, o problemă importantă pentru identitatea cetățeanului european, propria cultură și identitate. Pe de altă parte, și ca imagine a Parlamentului și Comisiei care pot ajuta aceste comunități în care trăim cu toții. S-au spus, s-au spus aceste lucruri de câțiva intervenienți. Avem nevoie de ceva concret și de aceea vă rămâne îndatorați dacă ne-ați putea ajuta în acest sens. Mulțumim, doamnei președinte, întregii organizații pentru această cooperare și aș mai menționa două aspecte. S-a spus mai devreme câte ceva despre limbile minorităților, despre situații problemă pe alocuri. Da, există astfel de situații problemă pe alocuri, Însă noi am dorit să ne concentrăm pe plus valoare, plus valoarea multilingvismului, în special în zone de frontieră, acolo unde există diferențe în special. Să ne concentrăm pe plus valoare, pe plus valoarea pe care o pot aduce programe de acest tip, astfel încât să avem o să promovăm o conviețuire de pace. Să nu uităm că există o Europa bazată pe pace. S-a spus mai devreme cât de dificil uh, cât de dificilă e situația în anumite regiuni, la fel și la noi în uh, Tirolul de Sud, dar statele au ajutat. Această cooperare este necesară și trebuie să promovăm conviețuirea în uh, pace. De aceea un ultim apel ca în următoarea perioadă să încercăm să facem mai ușor accesul pentru comunități mici, pentru programe mici, astfel încât și limbile mici care sunt diferite să poată continua să existe. Să păstrăm această bogăție. Mulțumesc tuturor pentru intervenții și pentru cooperare. Mulțumesc mult! Mulțumesc domnului Alfreder. Ne apropiem de sfârșitul acestei a doua părți a întâlnirii noastre. Vă mulțumesc pentru observații și intervenții. Acum îi voi da cuvântul președintei Peti, doamna Monserat, care nu este prezentă. Predau uh, acest rol de conducere a ședinței domnului Aguilar. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru contribuții. A fost o dimineață plină, nu-i așa? Number of Numărul de inițiative cetățenești care au reușit să ajungă până în etapa finală, de fapt, se pot număra pe degetele de la o mână. Aceasta este situația. Ai nevoie de cel puțin un milion de semnături din cel puțin șapte state membre. Și știind că câte state avem în Uniunea Europeană, putem să înțelegem de ce nu este ușor ca o inițiativă cetățenească să ajungă în acest stadiu. Ne apropiem de sfârșitul audierii de astăzi. Oricum, uh, o să rugăm Comisia să uh, ia inițiativa legislativă și apoi uh, Parlamentul, pe picior de egalitate cu Consiliul, își va asuma rolul de legiuitor, dar mai întâi, haideți să dăm uh, o posibilitate de a reafirma valorile europene, dar înainte de a încheia această audiere, vreau să dau cuvântul Comitetului Regiunilor și Comitetul Economic și Social, după care vom da cuvântul uh, reprezentantului Comitetului uh, Cetățenilor, Hunor Kelemen. Ce vreau să spun eu aici este că va primi cuvântul înaintea comisiei, deoarece vorbește doar în maghiară, din câte mi s-a explicat. Și ar trebui să ia cuvântul mai devreme știind că uh, nu beneficiem de interpretare după uh, orele uh, 13, deci aș vrea să putem să ascultăm atât organele consultative ale Uniunii Europene, deci Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, după care vom da cuvântul domnului Hunor Kelemen, dar mai întâi dăm cuvântul uh, lui Yumi Drenstrom, uh, membru în Comitetul Regiunilor. Dacă sunteți uh, conectat, vă rog să luați cuvântul.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 Atunci încercăm cu reprezentantul, reprezentanta, mai bine zis, a Comitetului Economic și Social, doamna Kinga Ju. A, doamna Renstrom, în sfârșit, este conectată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Eu sunt membru în Comitetul Regiunilor, care este o uh, adunare reprezentativă a uh, aleșilor regionali. Uniunea se bazează pe valori precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Și acestea sunt valorile noastre comune, care trebuie promovate fără niciun fel de discriminare. În plus, Uh, autoritățile locale și regionale sunt cele care uh, trebuie să aplice Cartea Drepturilor Fundamentale și, de asemenea, uh, respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept uh, întotdeauna au fost prioritare pentru Comitetul Regiunilor, știind că avem autorități locale și regionale care joacă un rol cheie pentru a privilegia uh, uh, și a proteja Uh, drepturile fundamentale. Comitetul Regiunilor a adoptat o rezoluție privind statul de drept în Uniunea Europeană dintr-o perspectivă locală și regională în martie 2017 și s-a recomandat Comisiei să se creeze un mecanism unic la nivel european privind democrația și statul de drept și drepturile fundamentale, inclusiv drepturile minorităților și acest mecanism să se aplice la absolut toate nivelurile de guvernare. Din 2009, un dialog anual s-a stabilit în Comitetul Regiunilor și uh, un dialog între CEUR și uh, uh, uh, Doamna Renström este întreruptă de președintele Lopez Achilar. I was told and I tried to communicate to all of you. And I tried to communicate to all of you. Problem with the timing. We have a, we have a problem with the time. Avem o problemă cu timpul alocat. Nu putem să mergem decât până la orele 13 și 10 minute, pentru că nu vom avea interpretare decât până la orele 13 și 10. Deci dacă aveți un text pe care îl citiți, e foarte bine, dar Vă rog să nu citiți timp de 5 minute, pentru că altfel este imposibil să putem să dăm cuvântul și celorlalte persoane. Deci, vă rog frumos să faceți un rezumat, vă rog frumos să nu citiți un text uh, timp de 5 minute. Pitan, please. Please. Vă rog să încheiați. Then I, then I will just take some, uh, some sentences. Uh, in 2018... În avizul din 2008 s-a cerut promovarea diversității lingvistice și s-a reiterat această poziție atunci când s-a spus că ar trebui acordată atenție limbilor regionale. Eu am fost numită uh, uh, de către Comitetul Regiunilor uh, raportor pentru planul de acțiune care să um, uh, cuprindă și uh, protejarea drepturilor minorităților. Vă mulțumesc pentru Now let's hear from the... Mulțumim. Acum dăm cuvântul uh, reprezentantei Comitetului Economic și Social, doamna King Ajun, dacă este conectată. it cannot be done. So try to make it in two minutes, please. Așa că vă rog frumos doar două minute intervenții. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate. Am să mă străduiesc. Sper că mă puteți auzi. Mai întâi aș dori să felicit pe organizatorii acestei inițiative pentru această mare realizare. După cum s-a spus deja, sunt foarte puține inițiative care ajung în această etapă a întregului proces. Comitetul Economic și Social susține instrumentul uh, inițiativei cetățenești europene încă de la crearea sa și suntem cei care au organizat acest tip de inițiativă și am, l-am susținut cât ne-a stat în putință. Ca și parte din acest sprijin, comitetul nostru invită organizatorii la ședințele sale și în acest context, suntem prima instituție europeană care invită organizatori, a invitat în 2018 uh, deja organizatorii acestei inițiative cetățenești europene, ICE. În ultima parte a intervenției mele, pentru că timpul ne presează, aș vrea să spun că, așa cum au spus organizatorii acestei ICE, Programele de finanțare uneori la nivel european pot fi foarte complicate și greu de accesat de comunități mai mici. Părerea noastră este că ar trebui, prin agenda pentru cultură, să facilităm accesul la informare, la finanțarea disponibilă în domeniul cultural și să avem un ghid îndrumător care să grupeze astfel toate aceste instrumente europene utile. Și asta ar ajuta astfel de comunități lingvistice și minoritare să obțină finanțare și să-și poată menține fie limbile, fie tradiția și cultura uh, vii. Și pentru că vorbim și de importanța multilingvismului, aș vrea să spun două fraze în limba mea maternă și anume maghiară. Această inițiativă reprezintă o șansă reală de a repeta încă o dată cât de important este să menținem uh, diversitatea lingvistică și culturală în Europa, pentru că ea contribuie la bogăția întregii Europei și această inițiativă subliniază cât de important este dialogul care se află chiar în miezul Europei. Mulțumesc foarte mult, doamna Kinga Ju, pentru eforturile dumneavoastră, care au fost clar și, și evidente pentru a interveni rapid. Apreciem acest lucru. Acum, după cum spuneam, vom avea o intervenție din partea lui Huno Kelnen, care reprezintă inițiativa Drepturi pentru Minorități. Vă rog! will be leaving after your speech, so... Interpreții ne vor părăsi imediat după intervenția dumneavoastră. Vă dau cuvântul imediat. Vă rog. To make it as fast as you can. Thank you. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. meg Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau să împărtășesc doar câteva gânduri. În cadrul tratatului de la Lisabona, protecția minorităților a devenit o valoare, în principiu european. Dar diversitatea din Uniunea Europeană de obicei vorbim despre limbile oficiale, domeniul de competență al statelor membre, dar am vrea ca Parlamentul European să schimbe acest lucru și să protejeze acele limbi și culturi care sunt indigene, ca să zic așa, în rândul minorităților și ar trebui să salvgardăm acele valori. Situațiile celor care aparțin, în astfel, aparțin unor astfel de minorități în Europa sunt foarte diferite. Unii se bucură de autonomie de plină, alții sunt mai mult sau mai puțin recunoscuți. N-ar trebui să ne regăsim într-o situație în care depinde de locul de naștere, dacă da sau nu, cineva poate să-și exercite drepturile sale ca și cetățean. De multe ori, pare să sune un pic ciudat, dar în anumite locuri, uh, în afara frontierelor naționale, poți uh, să te, să te bucuri de mai mult sprijin decât în interiorul frontierelor. Și oricum, când o țară se alătură Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, nu? De aceea trebuie să vedem exact cum anume aceste criterii, criterii sunt îndeplinite și de acele state membre care deja fac parte din Uniunea Europeană. E clar că trebuie să protejăm identitatea minorităților în cadrul Uniunii Europene. E foarte important să putem păstra aceste, această diversitate de identități. De asemenea, trebuie să-i convingem și pe cei care deocamdată sunt în continuare sceptici. Dacă o minoritate își menține cultura, tradițiile, identitatea, atunci și alți oameni, ceilalți oameni nu sunt afectați în niciun fel, nu reprezintă o problemă pentru ei. Doar așa vom fi mai puternici împreună. Deci e vorba de solidaritate europeană, e vorba de unitate care poate fi astfel consolidată prin această inițiativă. Oamenii au susținut această inițiativă cetățenească europeană peste tot în Uniunea Europeană. Oamenii au făcut chiar sugestii foarte bune și au împărtășit niște comentarii foarte pertinente. De aceea am speranța că și Comisia Europeană și Parlamentul European vor fi în măsură să introducă acea legislație care să ne ajute să protejăm minoritățile. În Europa avem exemple bune. Uitați-vă la frontiera dintre Germania și Danemarca. Apoi, populația germanofonă din Belgia, spre exemplu, de asemenea. Acum, dacă Parlamentul European și Comisia reușesc să introducă o astfel de legislație, atunci Europa noastră cu o diversitate de cultură și de limbi atât de mare, se va consolida. Oamenii sunt de părere că Uniunea Europeană poate să vină aici cu o plus valoare și tocmai de aceea au și susținut această inițiativă cetățenească. Amintesc încă o dată, uniți în diversitate. Este un moto european. Haideți să nu fie doar cuvinte goale, ci să fie ceva care să fie și concretizat. În mod clar, trebuie să ținem seama și de un alt factor, și anume demnitatea umană. Noi nu îi cerem pe oameni să, nu cerem ca oamenii să fie tolerați, ci, în fond, vorbim despre o toleranță comună, în așa fel încât să ne asigurăm că fiecare limbă și fiecare cultură este respectată. Și am speranța că intervențiile de astăzi ne vor permite să mergem în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult! Honor, representing Citizens Committee, and now we are coming close to the very limit of our possibilities to remain in the room, but we must hear from... Mulțumesc tuturor! Acum vom asculta și din partea comisiei care va lua cuvântul ca urmare a acestei inițiative cetățenești care a cules suficiente semnături. Așa că va trebui să vedem felul în care Comisia va acționa pe viitor ca urmare a deciziei luate și de către Curtea Europeană de Justiție în 2017. This hearing, it was an excellent opportunity for the organizers to explain their proposals and for the institutions and other bodies to better understand the objectives of this initiative. It is good that... E adevărat că și parlamentele naționale și societatea civilă așa au posibilitatea să participe și este uh, bine ca, a, potrivit regulilor care se aplică de la începutul acestui an, să promovăm participarea în uh, dezbaterile publice a celor care sunt la uh, baza inițiativei cetățenești. Astăzi am ascultat pe toată lumea, a fost o discuție interesantă, o dezbatere bogată și ne gândim la multiple lucruri care au fost puse. Uh, uh, acesta este rolul inițiativelor cetățenești. Acum Comisia trebuie să-și pregătească răspunsul oficial. Trebuie să o facem până la mijlocul lunii ianuarie 2021. Colegiul comisarilor trebuie să uh, hotărască colectiv. Mulțumesc tuturor participanților la această discuție care ne-a oferit o bază solidă ca să putem răspunde. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați fost succint și, cum spuneam, ajungem la uh, încheierea acestei sesiuni și vom da cuvântul din nou uh, președinților uh, și în calitatea mea de președinte libe vreau să spun că noi am luat totul foarte în serios, inclusiv dreptul participării politice care ține de principiul democrației, de valorile Uniunii Europene. De aceea am modificat primul act legislativ care reglementa inițiativa cetățenească. Aceasta era în temeiul articolului 11. Prima versiune era din 2018, am adoptat-o în 2018 din motive uh, foarte clare, ca să extindem uh, sfera de aplicare inițiativei cetățenești. A, acesta este adevărul. Au existat cel puțin 17 inițiative cetățenești, dar majoritatea au eșuat. Au eșuat și nu au putut să uh, ajungă la acest număr de uh, semnături necesare, altele au eșuat pentru că nu respectau alte criterii, pentru că nu era vorba despre competența Uniunii Europene sau nu aveau temei juridic și doar un, un număr foarte mic au reușit. Acesta este adevărul avem această inițiativă cetățenească care acum a reușit și nu pot să vă spun decât că o să ne uh, îngrijim cu adevărat de ea. With the principles of, of, of the EU law, including subsidiarity, and of course uh, the, the, the, the, the factual accuracy, which needless to say has to take into account that there are a number of member states in the European Union which have linguistic minorities which are protected fairly enough